So, liebe Kollegen, Kollegen, Stimați colegi, stimate colege, deschidem reuniunea noastră de astăzi și aș dori să vă spun că punctul 17 punctul în ceea ce privește negocierile UE-Chile este amânat pentru că raportoarea noastră s-a îmbolnăvit, așa că punctul 17 va fi discutat cândva ulterior. Și ajungem astfel la punctul 10 de pe ordinea de zi, sprijin macrofinanciar pentru Moldova. Raportorul nostru este domnul Sorin Moisă și îi dau acum cuvântul să ne facă o introducere, iar apoi domnul Vespec. Ok, thank you, Chair. Um... Mulțumesc, domnule președinte. Ca început pentru această discuție avem două prezentări astăzi, una domnului Vespec din partea Curții de Conturi Europene și apoi o prezentare făcută de DG ECFIN, o prezentare a propunerii ca atare. Domnul Vesperc ne va spune câte ceva despre lumea fascinantă a condiționalității în Moldova. Vom vedea ce s-a întâmplat în trecut în reformele administrației publice care au fost sprijinite de condiționalitatea și finanțarea Uniunii Europene și prin finanțarea Uniunii Europene. Am analizat raportul Curții de Conturi și am văzut că paharul e și plin și gol. Va fi foarte interesant să vedem în termeni mai concreți uh, mai concret din partea domnului Vesperc și al echipei sale cum condiționalitatea a reușit să consolideze administrarea publică în Moldova și să vedem ce fel de lecții putem învăța pentru viitor, inclusiv cu propunerea pe care o avem acum în față. Și acum voi trece la prezentarea de Jack Finn. Ar fi bine și ar fi util uh, să facem o comparație a prezentării, să punem totul în context, să vedem dacă natura finanțării propusă de DG ECFIN Asistența macrofinanciară e similară cu finanțarea care a fost supravegheată de Curtea de Conturi în acest caz. Și apoi vom analiza propunerea ca atare care ne prezentate astăzi, de ce, asta, de ce această propunere, de ce acum, de ce în această cantitate, de ce există această componentă de granturi, pentru că ve- veți vedea de la colegii noștri de la DGFIN că vorbim de aproximativ 100 de milioane, o parte grant, o parte împrumut. Care sunt criteriile pentru acestea, pentru că există și această componentă a grantului? Apoi, ce fel de condiționalități trebuie îndeplinite înainte de uh, acordarea banilor, dacă se poate face acest lucru înainte să fie îndeplinite toate condițiile, apoi ce se întâmplă cu contribuția din partea FMI și sprijinul Băncii Mondiale pentru Moldova în acest context. Pentru că, veți vedea, nu e o operație uh, unică, ci e un pachet constituit de FMI care are deja un acord, cred, cu Moldova și ar fi interesant să vedem ce se întâmplă, cum uh, plănuiește să contribuie și Banca Mondială. În ceea ce privește calendarul între tranșele de finanțare, care ar trebui să fie acesta, e un lucru important. Apoi condițiile sunt foarte importante, condiționalitățile care vor fi atașate de alocarea banilor. Înțeleg că vor exista condiții pentru fiecare dintre cele trei tranșe de bani. De obicei, prima se face fără condiții. Există și un set de precondiții și pentru că suntem Comisia INTA, să vedem care e legătura între implementarea acordului de liber schimb și acest, acesta, acest sprijin macrofinanciar. Am discutat cu colegii și uh, Cred că e foarte important să înțelegem foarte bine condiționalitățile care sunt atașate și cum funcționează acestea legate de acordarea tranșilor de bani și pachetul de la FMI. Trebuie să înțelegem toate aceste elemente foarte bine, să vedem cum trebuie să acționăm. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim, domnule Moisa, și acum, pentru 10 minute, domnul Vesberg are cuvântul. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Am onoarea de a vă prezenta astăzi acest raport special privind asistența financiară pentru Moldova, pentru consolidarea administrației publice. De ce e important acest subiect? Comisia Europeană a alocat 782 de milioane de euro Moldovei începând cu 2007. Este ajutorul per capita cel mai mare între to- între, între toată vecinătatea estică a Uniunii Europene. S-a făcut acest ajutor uh, sectoral și înseamnă 75% din ajutorul bilateral. În raportul nostru examinăm dacă proiectele finanțate au contribuit eficient la consolidarea administrației publice în uh, Republica Moldova. este o prioritate importantă care trebuie să crească eficiența și contribuția pentru prosperitatea economică a țărilor și pentru consolidarea transparenței și lupta împotriva corupției. Ce am descoperit? Concluziile noastre sunt următoarele. Ajutorul UE nu a reușit suficient să consolideze administrația publică în Moldova în perioada pe care s-a făcut auditul. De exemplu, am descoperit că, deși au existat programele sectoriale pentru justiție, sănătate și finanțe publice, progresul înregistrat a fost limitat în aceste sectoare. În contextul instabilității macroeconomice și structurilor de guvernanță slăbite, am descoperit că Comisia ar fi putut să acționeze mai rapid riscurile financiare deveniseră cunoscute și trebuia să se pună măsurile în vigoare pe, din sistemul de alertă timpurie. Suntem de părere că Comisia trebuie să facă o legătură mai bine între programele de sprijin bugetar și strategiile naționale pentru ca ajutorul să fie într-adevăr eficient și să ne asigurăm că există reforme naționale. Bune. Comisia trebuie să țină cont de condiții. Atunci, unele condiții pe care le-am uh, analizat erau prea ușor de obținut sau nu erau direct măsurabile. Credem că în alte ocazii Comisia Europeană nu a fost uh, destul de severă în evaluarea făcută dacă condițiile au fost îndeplinite sau nu. De aceea, folosirea condițiilor și indicatorilor de performanță ar trebui să fie consolidată. Apoi, stimulentele suplimentare pentru stimularea reform, reformelor nu au fost întotdeauna suficiente. Adică ace, nu s-a putut uh, face o demonstrație clară în acest sens de țară. Să trecem la proiectele care au fost auditate. Un lucru care cred că a fost important de subliniat a fost calendarul asistenței tehnice, care face parte din pachetul de sprijin bugetar. O combinație de o metodă de acordare ajutorului, care are multe cerințe, și sprijinul pentru o țară în care administrația este slăbită presupune anumite riscuri. Comisia trebuie să se asigure că proiectele de asistență tehnică sunt atât disponibile cât și vin la timp, astfel încât să, aju- să ajute guvernul din Republica Moldova să facă față oportunităților și provocărilor care vin cu acest sprijin bugetar. Imaginea de ansamblu pentru proiectele auditate e pozitivă, pentru că majoritatea au ajuns la rezultate. Și avem și recomandări în ceea ce privește durabilitatea și coordonarea proiectelor. Eu consider că acest raport este unul clar și sper că se va ține cont de el și își va aduce contribuția astfel încât munca Comisiei în circunstanțele dificile din Moldova să fie mai eficientă. Mulțumesc, domnule președinte. Da, vă mulțumim, domnule Gisberg. În Germania avem note de la 1, care e cea mai bună, până la 6, care e cea mai proastă notă. Dacă Comisia a primit o notă proastă. Așa îmi spune. Ce are de spus Comisia despre toate acestea? Și acum are cuvântul Comisia tot pentru 10 minute. Yes, uh, thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să plasăm într-un oarește context uh, aceste propuneri. E propunerea Comisiei legată de asistența micro, macrofinanciară de 100 de milioane pentru Moldova și vreau să vă arăt în ce măsură această propunere preia inclusiv recomandările Curții de Conturi din 2014, la sfârșit, uh, Republica Moldova a fost uh, afectată de o serie întreagă de probleme, recesiune, creștere economică insuficientă uh, și în jurul său, în European, în Belarus, în Rusia, în Ucraina, problema cu sistemul bancar, care a fost prezentă și în Republica Moldova, și problema cu sprijinul donatorilor internaționali. Uh, asta a dus la probleme mari de fiscalitate, de dezechilibru fiscal, deci o situație dificilă pentru această țară, influențată și de decizia donatorilor internaționali de a reduce sau chiar de a suprima ajutorul pentru această țară uh, în uh, reacție la problemele de guvernanță și guvernanță proastă a băncilor pe care le-am menționat. Din 2016, anul trecut, așadar, primul ministru uh, reformist a venit la putere și de asemenea, o persoană reformistă a fost instalată în fruntea Băncii Naționale din Republica Moldova și atunci s-a schițat foaia de drum anul trecut plus avem programul de la FMI cuprinzător de reforme. În acest context s-au făcut o serie întreagă de eh, progrese ehm, structurale de reformă pe guvernanță și așa mai departe. Asta înseamnă că în optica Comisiei eh, avem ocazia astăzi de a sprijini, dar în mod strict și condiționat, toate aceste progrese pe care le registrează astăzi eh, Republica Moldova să ne uh, unim forțele împreună cu instituțiile financiare internaționale și alți donatori pentru a încuraja această țară să o țină pe această cale. În acest context, Comisia vine cu propunerea de asistență microfinanciară de 100 de milioane de euro, dintre care 40 de milioane vor veni sub formă de granturi. Și o să vă spun imediat de ce Comisia dorește o parte semnificativă de granturi în acest pachet. Vreau să subliniez că avem o abordare bazată pe condiționalitate extrem de puternică din partea Comisiei. În primul rând, așa cum a spus domnul raportor, Comisia, în mod excepțional, va uh, avea condiții pentru fiecare tranșă din cele trei tranșe. Și vor exista aceste condiții uh, inclusiv în partea de asistență tehnică înainte de finanțare. Ce înseamnă aceste condiții? Ele îmbracă mai multe forme. În primul rând, operațiunile vor fi legate de progrese clar înregistrate, apoi vom defini un program puternic când vine vorba de reformele structurale cu accent puternic pe reforma guvernanței. Care vor fi prioritățile așadar? E vorba de cinci. În primul rând, reforme legate de guvernanța, guvernanța bancară pentru a contracara efectele crizei recente, apoi promovarea reglementării armonizate față de Uniunea Europeană, apoi reforma sistemului public Uh, reforma administrației publice, reforma sistemului de oferte și licitații publice, apoi consolidarea sistemului de audit extern, sporirea transparenței, inclusiv când vine vorba de conturile uh, publice și uh, sănătatea firmelor și a mediului de afaceri. Vor exista, vă spuneam, condiționalități legate clar de tot ce înseamnă lupta împotriva corupției, împotriva spălării de bani și împotriva finanțării terorismului. De asemenea, accentul va fi pus și pe sectorul energetic, care va trebui reformat. Pe de o parte se pune accentul pe interconectivitate aici și pe de altă parte, poate și mai important, pe guvernanță, inclusiv independența autorității de reglementare care constituie în continuare o problemă în această țară. Apoi, nu în ultimul rând, va exista o componentă legată de implementarea acordului de liber schimb și acordului de asociere respectiv cu Republica Moldova, precum și îmbunătățirea uh, mediului de afaceri. Avem deci acest program. Uh, comisia numai ce a început să-l discute cu autoritățile moldovenești. Deci este prea devreme, aș spune eu, pentru a face niște observații, dar totuși Eh, vreau să vă spun cam ce își dorește Comisia în aceste condiții cu condiționalitatea sa. Aprobarea acestei asistențe financiare, trebuie spus, nu înseamnă că vor fi și dați acești bani în tranșe respective. Colegiuitorii astăzi discută posibilitatea de a pune pe masă acești 100 uh, de milioane, în condițiile în care se impucă, impun uh, Republicii Moldova o serie de condiții stricte. Dacă aceste condiții și precondiții nu vor fi îndeplinite, aceste uh, tranșe nu vor fi transferate. Pentru că ne dorim reforme bune, reforme adevărate în domeniul uh, respectiv, al guvernanței, mai, așa, mai, mai bine zis. Au existat niște probleme legate de anumite declarații ale președintelui din, din Moldova. Uh, considerentele 1, 15 și 16 sunt uh, poate mai importante decât articolele din uh, textul dispozitiv. E vorba aici de condiționalitatea care este asociată acestor finanțări și, în general, pentru procesul de asociere. Ca orice asistență microfinanciară, va trebui ca SAE să dea undă verde. Prezentarea propunerii noi am făcut-o deja și am discutat asta cu SAE, inclusiv acordul sau memorandumul de înțelegere și dorim, vă spuneam, să facem o legătură foarte puternică cu aceste condiționalități iar memorandumul de înțelegere va fi foarte strâns legat de implementarea acordului de liber schimb și asociere. Și atunci SEAE are acest uh, rol de a uh, înțelege uh, aceste aspecte și în contextul uh, geopolitic. Suma este semnificativă, însă este o sumă, aș spune, normală obișnuită în condițiile liniilor orientative pe care noi le urmăm și, bineînțeles, limitele de asistență financiară nu trebuie să se situeze peste o treime din uh, deficitul uh, uh, bugetar, mai bine zis residual financial gap, sau în proporție clară din uh, PIB. În orice caz, mesajul care trebuie transmis este important, inclusiv pentru donatorii internaționali. Donatorii internaționali, mă refer și la România, care are 150 uh, de milioane, um, apoi um, femeiul care are 161 de milioane și așa mai departe. Și Uniunea Europeană vrea în acest context să se plaseze printre donatorii mari și atunci spun asta și în atenția Parlamentului European, cum că aceste operațiuni trebuie să fie uh, destul de uh, semnificative și din punct de vedere a uh, masei critice care trebuie să fie uh, atinsă aici. Granturile, granturile din asistența macrofinanciară, acestea uh, deci sunt prezente și pot să fie combinate și cu împrumuturile sau creditele, așa cum se întâmplă și cu această asistență macrofinanciară. Uh, statele membre, Comisia au pus la punct un sistem în acest sens pentru granturi pe o serie de indicatori. În primul rând, uh, nivelul de dezvoltare. Țările mai sărace, bineînțeles, au primit mai multe granturi. E vorba de nivelul de dezvoltare, nivelul de dezvoltare și de apoi de venituri pe cap de locuitor. Dacă vă uitați în toate țările din vecinătatea europeană, uh, Moldova este cea mai săracă țară cu venituri per capita. Apoi un alt criteriu. E vorba de nivelul de îndatorare a țării respective. Țările cu mai multe datorii probabil că vor primi mai multe granturi. Și asta e o problemă pentru Republica Moldova, care are o datorie externă care se apropie de 100% din PIB-ul său și Uh, a și crescut datoria publică foarte mult în ultima vreme, chiar anul trecut cu 45%. Apoi încercăm să vedem dacă țara într-adevăr are acces la acea parte concesionară din cadrul uh, FMI și uh, instrumentul similar din cadrul Băncii Mondiale. Trebuie să vedem dacă țara respectivă are acest acces la aceste um, facilități uh, de, de concesionare, um, iar Republica Moldova primește de la amândouă instituțiile, FMI-ul și Banca Mondială, acest gen de ajutoare de tip concesionar. 95% um, din asistența pentru Moldova, de fapt, îmbracă această formă um, și de la Banca Mondială și de la FMI dintre toate țările de vecinătate europeană, Republica Moldova îndeplinește foarte clar uh, toate criteriile pentru a-i fi acordate granturi. Și atunci Comisia a propus acest element de granturi în pachet, dar care este mult mai scăzut decât ceea ce am acordat ca și granturi acestei țări în trecut. Dacă vă uitați pe graficul care arată evoluția acestor ajutoare în ultimii 20 de ani, uh, aproape toate ajutoarele noastre financiare au fost uh, sub formă de granturi. Noi astăzi dăm mai puțin de 50% granturi pentru că dorim să subliniem importanța guvernanței în acest context și a responsabilizării și există și o tendință din partea statelor membre actualmente de a limita uh, acordarea de granturi. Uh, Uh, și bugetul este destul de scăzut, vă spuneam. Pe de altă parte, vă spuneam, în, în această propunere bugetară avem totuși oarește marjă de manevră și dorim să acordăm granturi și avem uh, în continuare și niște bani care au rămas de, de la ultimele tranșe pentru Georgia, 10 milioane, uh, dar în sfârșit, marja noastră de manevră de care vă vorbeam este totuși limitată pentru granturi. Pe lângă asta, aș dori să reacționez la ce a spus domnul Westberg de la Curtea de Conturi. e vorba de recomandările conținute în raportul respectiv. Noi considerăm că noi vom putea prelua aceste sugestii și recomandări. S-a făcut o recomandare în ceea ce privește atenuarea riscurilor și rapiditatea de reacție. Mă refer, asta, mă refer la contextul riscurilor financiare. Ce am făcut noi în acest sens? Noi am făcut o evaluare completă a sistemului de fiabilitate financiar și administrativă a țării respective uh, înainte de a da undă verde. Asta facem în toate operațiunile de acest, uh, sens, de acest tip. Apoi, pentru această facilitate financiară pe termen lung, nu uităm nicio clipă protecția intereselor financiare. Pentru Moldova ne-am sprijinit pe activitatea OLAF pentru a vedea regulile și, bineînțeles, pe tot ce ne spune Curtea de Audit. Uh, cu toate conturi, mă scuzați. Uh, și dacă sunt uh, probleme, imediat se întrerupă finanțarea sau nu se dau bani uh, la început. Apoi facem și teste în mod continuu pentru a vedea ce irregularități pot să apară în acest proces. La recomandarea a doua, da, o să fim atenți la strategia națională de administra- formare a administrației publice, numai la foaia de drum, precum și la tot ce uh, propune și impune Uniunea Europeană. Așadar, suntem foarte atenți pentru că, vă spuneam, ne dorim foarte mult o consolidare a condiționalității, condiționalității în tot acest proces. Și apoi ne coordonăm și cu alte programe existente. La asistența tehnică, de pildă, aici, în acest program, ne concentrăm pe asistența pentru guvernanța sectorului bancar, dar avem un alt program legat de sistemul financiar din această țară. Ne vom sprijini și pe aceste sinergii și, bineînțeles, că dorim și se reforma sectorului energetic, a justiției și așa mai departe, plus reforma sectorului justiției, pentru că ea este legată direct și de îmbunătățirea mediului de afaceri. Mulțumesc foarte mult! Acum dau cuvântul colegilor. Vă rog să puneți întrebări pentru comisie și respectiv pentru Curtea de Conturi, domnul Sorin Moisa. Vă rog să fiți cât se poate de scurt și la obiect. Ar fi fost bine să vină și SEAI aici, Serviciul European de acțiune externă, pentru că și ei au niște precondiții politice care sunt impuse demarării acestui program. Ar fi fost interesant să-i avem și pe ei aici. Apoi, la DGECFIN, uh, ar fi bine să știm în ce măsură uh, Banca Mondială este implicată în acordarea acestei finanțări. Asta e una. Și apoi, dacă condiționalitatea trebuie să fie pe deplin îndeplinite înainte de transferarea fiecărei tranșe și atunci și apoi care este termenul sau timpul care trece între diferitele tranșe. Cât privește elementul de granturi, cred că prezentarea dumneavoastră a fost destul de convingătoare. Știu că sunt colegi aici în Parlament și mai ales în alte comisii parlamentare care au dubile lor, dar cred că ați făcut o pledoarie foarte bună de ce Moldova are nevoie de granturi și mi-aș permite să spun că este cumva un ultima șansă pentru această țară pentru a se moderniza, pentru a permite elitelor în această țară să facă ce trebuie pentru a putea să facă un pas calitativ, semnificativ pentru a se apropia mai mult de standardele europene, dar asta ține mai mult de concluzii. În ce privește prezentarea domnului Vesberg, eu, dacă mă uit peste ele, mi se pare că totuși, pe ansamblu, imaginea este una pozitivă. Și mai mult ă, dați vina pe comisie și pe acțiunea de coordonare decât pe ă, o presupusă reavoință din partea guvernului moldovenesc. Cred că lucrurile totuși sunt pozitive pe ansamblu. Domnul Winkler. Uh, Chairman, thank you very much. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Mulțumesc Comisiei și Curții de Conturi pentru aceste prezentări. Mulțumesc și raportorului pentru munca sa. În primul rând, aș dori să știu mai multe despre coordonarea dintre programul FMI, care a fost aprobat în noiembrie, și acest acord ajutor macrofinanciar. Există o astfel de coordonare de sincronicitate și în ce măsură? Toate aceste lucruri sunt importante. De asemenea, din partea, cur- din partea curții de conturi, aș dori să aflu dacă ei consideră că o sincronizare mai bună ar fi un instrument pentru creșterea eficienței uh, măsurilor luate de Uniunea Europeană de Comisie. Ar fi util să ne sincronizăm mai bine cu femei ca să ajutăm mai bine Moldova? Apoi mai am o întrebare. Noi fiind Comisia pentru Comerț Internațional, dar de asemenea eu sunt uh, un deputat român, și punerea în aplicare a acordului liber schimb, în acest context trebuie să înțelegem că România este prima piață care absoarbe, care primește exporturile moldovenești. Deci aș dori să spuneți mai multe despre perspectiva dumneavoastră asupra acestui aspect. Din punctul meu de vedere, cea mai relevantă dintre condiționalități este o bună utilizare a acordului de liber schimb. Mă bazez uh, în comentariul acesta pe uh, citirea știrilor și pe zvonurile acum că s-ar putea schimba interesele Republicii Moldova în următoarele luni sau în următoarea perioadă. Vă mulțumesc pentru atenție. Thanks a lot. Mulțumesc foarte mult. Domnul Zahradil nu este aici, domnul Tacola nu este aici, domnul Scholz are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte, și aș dori să mulțumesc comisiei, precum și curții de conturi, pentru prezentările foarte detaliate și succinte care analizează exact detaliile situației în care ne aflăm. Comisia se concentra foarte mult pe felul în care putem uh, analiza relația dintre granturi pe de-o parte și împrumuturi pe de altă parte. Dacă e să analizez dincolo de limbajul diplomatic al Curții de Conturi, constat că, de fapt, nu este un raport foarte bun, în ciuda celor spuse de colegul Moisa. Realitatea în această țară, după cum a spus ambasadorul Uniunii Europene în Moldova, poate nu chiar public, cotidian, dar el vorbește despre Moldova ca despre un stat în curs de eșoare. Dacă continuăm ideea ca macro, asistența macrofinanciară să fie legată de condiționalități. Dar dacă aceste condiționalități nu sunt clare, atunci pur și simplu vom continua același proces în care ne-am aflat de mai mulți ani. Sunt de acord și cu întrebarea domnului Winkler. Care sunt uh, paralelele dintre programul FMI și programul pe care îl analizăm noi aici? Dacă am înțeles bine, relația dintre împrumuturi și granturi este următoarea, 60 de milioane de euro împrumuturi. Asta înseamnă practic că noi creștem prin programul nostru măsurile de austeritate și nu abordăm de fapt problema reală. Practic impunem celei mai sărace țări Practic, noi nu ajutăm cea mai săracă țară să își restructureze economia și să facă reforme adevărate. Dacă analizăm peisajul politic real în această țară, constatăm că nu există o voință politică clară pentru a merge în această direcție a reformelor. Știm cine se află în spatele acestor chestiuni politice din, țară, din Republica Moldova. Câtă vreme nu rectificăm aceste neajunsuri sistemice, Republica Moldova nu va putea să își îndeplinească obligațiile din precondițiile pe care le discutăm noi aici. Sectorul bancar, sectorul uh, guvernanței economice, achizițiile publice, toate aceste lucruri, toate acestea sunt strâns legate de privatizarea ineficientă și necontrolată a puterii politice din Republica Moldova și dacă nu abordăm această problemă în primul rând, atunci ne va fi foarte greu să avem rezultate pozitive. Deci, revenind la chestiunile care țin de comerț internațional, nu ar trebui atunci oare să creștem granturile în detrimentul împrumuturilor? Pentru că numai așa avem o șansă să oprim acest cerc vicios de noi împrumuturi, noi datorii, după cum s-a spus din aur, datoria este aproape de 100% din PIB, altfel nu facem decât să mergem din lac în puț. Și aș dori să vă întreb dacă nu sunteți de acord să întrerupem acest cerc vicios. Vă mulțumesc. Heidi Hautala din partea versilor are cuvântul. Mulțumesc. Și eu regret faptul că nu se află aici un reprezentant de la Serviciul European de Acțiune Externă. Am fost informată că va fi prezent ambasadorul. Este important să avem o viziune cât mai cuprinzătoare asupra situației din Moldova. Din punctul de vedere al orientării geopolitice, eu cred că nu se va înregistra o schimbare majoră a orientării Moldovei, fie către Europa, fie către Rusia. Președintele poate să spună ce dorește el, dar deocamdată este încă un sistem parlamentar. Și eu sper și am încrederea că abordarea Republicii Moldova de a se asocia cu Uniunea Europeană va continua. Sunt de acord însă cu multe dintre cele spuse de domnul Scholz. Moldova este un stat mai deosebit. Poate că a fost descris ca un stat eșuat, dar este extrem de important ca legislația privind integritatea să fie pusă în aplicare. Și de asemenea trebuie să se ancheteze până la final uh, scandalul bancar, frauda bancară. Apoi implicarea statului în uh, trebuie de asemenea consolidată uh, implicarea statului în firmele de stat, în, în guvernanță, răspundere, transparență, din toate aceste puncte de vedere. Și așadar am câteva întrebări pentru Comisie și Curtea de Conturi. Comisia cum controlează faptul că legislația privind integritatea este pusă în aplicare cu adevărat, în mod eficient? În al doilea rând, Curtea de Conturi. Cum judeca aceasta impactul și ancheta uh, privind scandalul bancar? Oare nu se pot face mai multe? Eu de mai multe ori am uh, făcut o propunere cum că Moldova ar trebui să poată cere ajutor de la Eurojust pentru ancheta internațională. Banii respectiv furați au reprezentat 50% din PIB și acești bani au dispărut, iar până la ora actuală încă nu s-a clarificat ce s-a întâmplat cu acești bani. Putem reveni la ideea statului captiv și aș putea spune că Partile parlamentare au diverse grade de responsabilitate și, din câte am înțeles, există și oligarhi în peisaj care conduc țara. Deci, care este poziția Comisiei și a Cursului Conturi vis-a-vis de acest lucru? În încheiere, câteva comentarii de natură mai generală. Cred că este important să vedem cum putem combina mai bine mecanismele și instrumentele financiare de care dispunem pe tema condiționalităților este important să discutăm asistența macrofinanciară într-o perspectivă mai largă. Trebuie să ținem seama și de caracterul deosebit al um, instrumentului european de vecinătate. Domnul comisar Han mereu a spus că trebuie să ne concentrăm pe chestiune fundamentale. Deci mai mult pentru mai mult, dar asta poate să însemne și mai puțin pentru mai puțin. Cum se îmbină toate aceste lucruri în viziunea uh, Comisiei și a SEAE? Mulțumesc, domnul Hautala. Domnul Austrevicius are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Ca raportor de la Comisia AFET pentru acest pachet privind asistență macrofinanciară pentru Moldova, aș dori să spun că Moldova este un partener asociat și a fost un partener asociat deja de multă vreme. Nu este deloc un uh, dosar ușor. Prezentarea Curții de Conturi a fost foarte bună și Curtea de Conturi și-a exprimat îngrijorarea vis-a-vis -vis de eficiența cheltuielilor noastre pe asistență tehnică în Republica Moldova. Cred că îngrijorările sunt legitime. Asta mai ales dacă ținem seama de situația politică actuală din Republica Moldova. Conform sondajelor publice, sprijinul pentru Uniunea Europeană este în scădere. În ciuda tuturor insistențelor noastre de a acorda sprijin financiar, iată, situația nu se nu devine mai ușoară. De ce? Ei bine, din punctul meu de vedere, noi nu ar trebui să ne concentrăm doar pe aspectele tehnice din acest dosar. Moldova merită sprijinul nostru. Este o țară europeană, dorește să uh, se asocieze mai strâns cu Uniunea Europeană. Însă aici nu este vorba doar despre sectorul bancar, despre standarde tehnice, despre economie, e vorba și de politică, e vorba și de situația democrației. E vorba despre statul de drept și despre legitimitate în această țară. Când vorbim despre condi condiționalități, nu putem spune că ne aflăm într-o situație obișnuită. Cred că ar trebui să nu ne mai amăgim că 100 de milioane de euro vor schimba în mod uh, semnificativ situația. Nu, nu vor schimba situația. Atâta vreme cât nu ne respectăm angajamentele de a respecta până la final, de a pune în aplicare până la final toate programele și toate condiționalitățile. Da, se pot adopta legi, dar punerea în aplicare este altă treabă pune în aplicare eficientă. De aceea trebuie să fie să avem o abordare cât mai cuprinzătoare, în așa fel încât să ajutăm și să sprijinim Moldova, în așa fel încât ea să nu eșueze, în așa fel încât ea să reușească să țină fruntea sus în fața tuturor acestor reforme. Noi suntem un partener, dar care nu este doar prezent acolo lângă Moldova, ci care trebuie să ajute Moldova. Domnule președinte, eu cred că ar trebui să facem mai multe în așa fel încât să avem o supraveghere mai cuprinzătoare a fondurilor și a programelor puse în aplicare în Republica Moldova, pe cât posibil. Astfel, cred că am putea avea o înțelegere mai bună pentru deciziile pe care le luăm. În orice caz, cooperarea trebuie să fie strânsă și sinceră. Cooperarea între Comisie, SAE, Parlamentul European, în așa fel încât să avem o decizie care să ne dea speranțe, nu care, care să ne dea speranțe, nu doar să amâne mereu uh, problemele pentru un alt punct în viitor. Deci trebuie să fim uniți în așa fel încât să abordăm toate problemele dintr-o manieră mult mai cuprinzătoare deci nu doar din perspectiva aceasta tehnică de sprijin bancar și mai departe. Mulțumesc foarte mult. Acum pentru 5 minute are cuvântul ambasadorul Republicii Moldova, domnul Caras. Thank you very much, honorable members of the European Parliament. Mulțumesc mult, stimați membri ai Parlamentului European, doamnelor și domnilor. Permiteți-mi să vă mulțumesc pentru faptul că ne dați cuvântul pentru a vă oferi perspectiva noastră și pentru a sublinia care sunt nevoile noastre din, în ceea ce privește asistența din partea UE. Cum spuneau și antevorbitorii mei, într-adevăr, anii 2014-2015 au fost marcați de uh, probleme politice în Moldova. Toate acestea s-au um, suprapus peste frauda bancară și cu închiderea pieței rusești după acordul de asociere și DCFT-ul, acordul de liber schimb. Uh, și semnarea acestuia. Toate acestea au, au uh, avut un impact asupra economiei țării și au, au avut repercusiuni negative asupra situației financiare în linii mari. 2016 a fost mai degrabă un an dificil, însă un an de stabilitate. Guvernul care a ajuns la putere în ianuarie 2016 a fost unul care era un guvern de urgență. După concluziile din februarie de anul trecut, autoritățile moldovene au stabilit o foaie de parcurs în ceea ce privește reformele prioritare și au pus în aplicare aceste reforme uh, în mod destul de extins. Sunt de acord cu domnul Austrevicius care ne spunea că e nevoie ca toate aceste chitanțe să meargă spre implementare și suntem foarte, toate aceste legi trebuie să meargă spre implementare și suntem conștienți de acest fapt. Uh, Acțiunile pe care le-am întreprins merg în acest sens. Atunci când am negociat și programul cu femei pentru trei ani, care a fost, în, a fost concluzionat în noiembrie anul, trecu, în noiembrie anul trecut. După părerea mea, au existat rezultate care au fost obținute în anul 2016 autoritățile s-au axat foarte mult pe sectorul financiar, pe sectorul bancar, pentru că acestea erau uh, sectoarele cele mai critice. În acest sens, sunt uh, pregătit să vă spun că anumite consolidări în ceea ce privește cadrul de supraveghere și de reglementare al băncilor s-a făcut și s-au acordat uh, puteri suplimentare acestor instituții. Autoritățile au reușit să consolideze transparența și calitatea uh, părților implicate. De asemenea, au lucrat și asupra partajării riscului în bănci. În decembrie, anul trecut, pentru ultima oară în trei ani, Moldova a intrat în anul nou cu o lege bugetară adoptată. Au existat rezultate și în justiție și în domeniul anticorupție. Reforma în ceea ce privește sistemul um, juridic a avut loc există noi legi și în ceea ce privește reorganizarea tribunalelor și uh, legi în ceea ce privește integritatea. Cu sprijinul Parlamentului, Tribunalul Penal a fost uh, modificat astfel încât să existe să existe mm, repercusiuni în ceea ce privește gestionarea fondurilor străine. Există un nou serviciu anticorupție care a fost fondat. Este în contact cu OLAF astfel încât să se combată fraudele și irregularitățile care ar putea apărea din folosirea nereglementară a fondurilor UE. Acestea sunt niște sectoare specifice pe care le-am țintit. Am discutat cu colegii noștri de la DG acum câteva zile despre toate acestea când aceștia au venit într-o vizită în Republica Moldova. Înțelegem că probabil nu e suficient, însă avem o foaie de parcurs clară și un plan de acțiune despre cum să, uh, rezol să rezolvăm problemele din trecut. La sfârșitul anului trecut, guvernul a aprobat un plan de acțiune pentru punerea în aplicarea, aplicarea acordului de asociere. Vinerea trecută, un plan de acțiune similar a fost aprobat în Parlament. Există și programe speciale care merg mai departe de punerea în aplicare a acordului de asociere, sistemul de pensii, reforma acestuia, piața muncii și reforma administrațiilor publice. În acest context, aș sublinia din nou că sprijinul UE este esențial pentru țară. Aș încuraja această instituție, Parlamentul European, să sprijină propunerea Comisiei de a oferi Moldovei această asistență macrofinanciară. Voi uh, repeta niște observații făcute de europarlamentar. Vreau să spun din nou că Republica Moldova e o republică parlamentară. Nu există niciun plan de a schimba cursul. Nu, ne vom menține această traiectorie spre integrarea europeană. Și, bineînțeles, Elementul cheie este punerea în aplicare a acordului de asociere și a acordului de liber schimb. Asistența și asistența macrofinanciară din partea Uniunii Europene e foarte importantă pentru implementarea acordului de liber schimb. 65% din exporturile de astăzi din, din Moldova merg spre Uniunea Europeană. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumim și acum dau cuvântul domnului Vesberg pentru a răspunde la întrebări și apoi comisiei. Mulțumesc, domnule președinte. Am primit două întrebări, una legată de problemele bancare, marele problem, marile probleme bancare de acolo, și apoi o întrebare în ceea ce privește calendarul între diferitele scheme de ajutor. În primul rând, subiectul legat de bănci, problema legată de bănci. Există o anchetă penală în desfășurare în țară și aici se trece de competențele noastre. Noi nu putem supraveghea această situație. Bineînțeles, ținem cont de ea. Am făcut comentarii în ceea ce privește abordarea comisiei în această situație, însă e cu totul altceva. Și utilizarea de către Comisia Sistemului de Avertizare timpurie, însă nu putem să ne implicăm în ancheta în desfășurare. În ceea ce privește calendarul, Dacă mi-ați putea acorda câteva secunde să vă spun câte ceva despre el. E ceva ce descoperim oriunde mergem. Timp de șase ani am lucrat la Curtea de Conturi, ocupându-mă de lucruri foarte similare cu, similare cu acesta. Coordonarea între diferite proiecte, între diferiți donatori. Aici întotdeauna există probleme. Cu cât există mai mulți donatori, mai multe, probleme, mai multe programe, cu atât problemele sunt mai mari. E destul de evident acest fapt. Credem că e foarte important pentru Comisie să țină cont de acești factori și la recomandarea numărul 5 spunem că Comisia ar trebui să folosească programele într-un mod mai sistematic pentru a pregăti sprijinul pentru astfel de programe. Am ținut să subliniez acest fapt pentru că e foarte important. Nu e un lucru specific Moldovei, e ceva ce se întâmplă peste tot. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim, comisiară, cuvântul. Da, vă mulțumesc. Aș dori să reacționez la cele spuse de domnul Scholz acum câteva momente. Cred că lucrul important legat de situația din Moldova acum e următorul. Nu e doar o țară care și-a luat angajamentul pentru reforme, ci trebuie să ținem cont de reformele care deja se întâmplă. De primăvara trecută, cum ne spunea și domnul ambasador, Moldova a făcut multe progrese pe multe sectoare și mână în mână cu ceea ce s-a căzut de acord împreună cu Uniunea Europeană. Bineînțeles, punerea în aplicare nu e perfectă, perfectă, nu e lipsită de riscuri, va fi un drum greu, însă un drum pe care țara deja a pornit și de aceea vom continua să o sprijinim. În ceea ce privește legislația, bineînțeles, aceasta e o prioritate și încercăm să sprijinăm ce, sprijinim ce se întâmplă și ce femeiul încearcă să sprijine. Fie că vorbim de măsuri astfel încât să fie crescută um, transparența în ceea ce privește sectorul bancar, apoi ceea ce se întâmplă cu împrumuturile, legislația care există deja, există de uh, în ceea ce privește împrumuturile pentru partide, e legislație deja existentă. În Trebuie să se intervină în guvernanța unor bănci importante din țară, cum ar fi Banca Victoria, e nevoie de consolidarea administrației, sunt foarte multe reforme legate de guvernanță și multe pentru sectorul bancar. Dacă ne uităm la acțiunile și la programele FMI, sunt aproximativ 30, jumătate dintre programe au de-a face cu sectorul bancar și cealaltă jumătate au de-a face cu guvernanța, niște îmbunătățiri pe guvernanță foarte concrete. Încercăm să facem toate acestea utilizând o combinație de diferite instrumente. Și răspund astfel doamnei Hautala la observația făcută. Vom folosi instrumente diferite. Banca Europeană de Investiții pentru a încuraja interconectivitatea cu România, de exemplu asistență tehnică pentru a încuraja reforme în sectorul bancar, asistența noastră micro, macrofinanciară și a băncii internaționale pentru a consolida cadrul general. Răspunzându-i domnului Scholz, trebuie să înțelegem că programul nostru și programul femei nu au ca obiectiv principal austeritatea. Nu e un program foarte auster, există ajustare pentru că e nevoie de stabilizarea țării, însă accentul cade pe guvernare. Uh, și guvernanța în sectorul bancar, reforma în acest sens, e prima care e explicată în raport. De obicei se începe cu chestiuni fiscale, monetare, însă acesta e un program de uh, consolidare a guvernării. Și ca să răspund la întrebările domnului Moise în ceea ce privește calendarul, la ce ne gândim noi, să începem să oferim tranșele dacă toate condițiile și precondițiile sunt îndeplinite. O primă tranșă în prima parte a anului 2017 ar putea fi trimisă. Pornim de la premisa că la sfârșitul lunii iunie se adoptă legislația și apoi ar putea avea loc o a doua tranșă. Ar trebui să fie trei luni între tranșe, ultima spre sfârșitul anului. Dar, încă o dată, nu e nicio grabă legată de aceste tranșe. Dacă nu vor exista reforme, nu vor exista nici tranșele acordate. Și, bineînțeles, vom lucra îndeaproape cu Banca Mondială, care are operațiuni politice și vrem să col colaborăm cu ea în ceea ce privește consolidarea rețelei sociale acele programe de alocări, astfel încât să fie reformat și sectorul energetic și să fie ajustate tarifele. Toate acestea apar sub programul FMI. În ceea ce privește acorduri de liber schimb, pentru a răspunde domnului Winkler la comentariile făcute, cum vă spuneam și înainte, legătura va fi una puternică. Puternică ca precondiție pentru întreaga operațiune și puternică și în ceea ce privește definirea condițiilor astfel încât să ne asigurăm că se continuă un progres bun cu reformele. Și apoi și interconectivitatea cu Uniunea Europeană, mai ales cu România și aceasta va fi o chestiune pe care cu toții o vom uh, sprijini prin uh, Banca Europeană de Dezvoltare și și prin condiționalitate, bineînțeles. Mulțumim și cu aceasta închidem acest punct de pe ordinea de zi intervenție. În legătură cu ancheta privind scandalul bancar, nu am primit un răspuns pentru, curtea de, pentru că Curtea de Conturi ne-a spus că nu poate interveni aici. Poate Comisia poate să ne răspundă la această întrebare sau poate puteți să ne răspundeți în scris, spune președintele. Mă scuzați, da, voiam să răspund. Este, bineînțeles, o anchetă în curs care a fost uh, cerută pentru Banca Națională a Moldovei. Progresul este unul bun, se află acum în a doua etapă ancheta și ne așteptăm să se ajungă foarte curând la lansarea unui număr de acțiuni astfel încât să fie recuperate uh, activele și trebuie să fie identificați și oamenii care s-au aflat în spatele acestei fraude. E o anchetă în desfășurare făcută acum de Banca Națională și curând va ajunge la guvern, se va lansa o investigație, o procedură de investigație. E un lucru important și anume identificarea finală a autorilor acestei fraude și apoi judecarea lor și recuperarea prejudiciilor. Bineînțeles că rămâne o chestiune care trebuie să fie rezolvată, însă acum suntem în procesul de a încheia această investigație. Mulțumesc! Mulțumim, închidem acest punct de pe ordinea de zi. În 21 uh, martie vom uh, discuta raportul domnului Moise. Și ajungem astfel la punctul 11. Activitățile grupurilor de monitorizare. Foarte pe scurt, la 24 ianuarie am fost în Turcia și am discutat despre chestiunea legată de modernizarea Uniunii Vamale și vom continua această discuție aici în acest cadru. La 25 ianuarie, domnul Piedicione în Japonia s-a întâlnit cu negociatorul șef. A existat ceva special acolo ce doriți să ne transmiteți, domnule Silva? Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, doar pentru a vă confirma faptul că am avut un grup de monitorizare deci, în Japonia în ianuarie. S-au înregistrat multe progrese. Asta ne-a spus de, negociatorul șef, Mario Pietriciani, și comisarul pentru comerț, doamna Malmström, și ministrul extern al Japoniei și-au reconfirmat angajamentele de a ajunge la un acord ambițios. Cu toate acestea, nu au existat uh, mari pași înainte în negocieri și nu a fost stabilită o dată pentru următoarea rundă de negocieri. Așa că concluzia e că există voință politică, însă, din păcate, pentru moment nu există un calendar concret care să ne permită să, uh, să închidem acest proces. Mulțumesc! Mulțumim. Apoi, la data de 8 februarie, a avut loc un grup de monitorizare America Centrală și Cuba. Herbert. Foarte pe scurt, domnule președinte, a fost o reuniune pe care am avut-o împreună pentru America Centrală. Ne-am întâlnit cu domnul uh, Mora din Costa Rica, care deține președinția rotativă pentru America Centrală. S-au discutat multe lucruri. În primul rând vreau să vă reamintesc că um, această țară, Costa Rica, este pe cale de a adera la OCDE Procesul a început în octombrie 2015 și ce se întâmplă astăzi? Din, 15, din 20, 15 uh, evaluări uh, au fost uh, deja acoperite și atunci scopul este ca, din punct de vedere politic, această aderare să aibă loc în mai 2018 și atunci Costa Rica face eforturi pentru a importa bune practici din alte țări central-americane. În ce privește acordul de asociere UE-America Centrală, 24% din exporturile din Costa Rica ajung în Uniunea Europeană, iar investițiile directe uh, din această țară vin în 80%, 80 în proporție din Europeană, o proporție foarte mare. Uh, Costa Rica a avut uh, probleme, uh, dar uh, ei se concentrează foarte mult pe produse agricole, însă recent lucrurile s-au echilibrat. Vreau să menționez niște lucruri pe care le-am menționat și acum câteva luni, domnule președinte. Eu vin dintr-o țară care nu a ratificat uh, un astfel de uh, acord între Uniunea Europeană, țările sale și Cost America Centrală. Multe țări în Europeană nu au ratificat acest acord, 11 dintre ele. Ce mesaj transmitem noi, domnule președinte? Trebuie să transmitem instituțiilor în drept uh, faptul că nu se poate să nu ne respectăm acest gen de obligații să semnăm astfel de acorduri. Trebuie ca lumea să încerce să accelereze aceste procese de ratificări și aceste acorduri comerciale internaționale ar trebui să fie examinate mai uh, repede decât până acum. Este pur și simplu un scandal, un scandal politic. Cum să fim noi un uh, partener fiabil în condițiile în care parlamentele naționale, statele, nu fac eforturi în acest sens. Președinția respectivă, rotativă, se ocupă de Uniunea Vamală și de alte proceduri uh, aferente, precum și de o platformă digitală care să permită exportatorilor, importatorilor să funcționeze mai bine și mai repede, iar secretarul, secretariatul de integrat, integrare americano, central-americană uh, sprijină, primește, mă scuzați, sprijin financiar pentru a accelera aderarea la OCDE. Mulțumesc foarte mult, domnule Bughe. M-am întâlnit cu ministrul comerțului uh, joi. Mă voi întâlni și voi discuta exact aceste lucruri legate de ratificări. Grupul pentru China din februarie. Domnule Winkler, mulțumesc foarte mult. Foarte pe scurt, un discurs de un minut în ce privește grupul de monitorizare pentru China. Am avut o prezentare. Domnul Winkler se întrerupe. Nu mai are microfon. Uh, I, uh... Sorry. Yeah. It's good. It's okay. Oh, Totul e în regulă? Mă scuzați, spune domnul Winkler. Deci am avut o prezentare a documentului de poziție în ceea ce privește firmele europene prezente în China pe 2015. Este un document foarte interesant, foarte bine documentat, cu informații proaspete la zi Climatul de afaceri în China nu este extraordinar pentru firmele străine, asta spune Camera noastră de Comerț de acolo, de aceea trebuie să avem uh, două strategii acolo pentru China, reciprocitatea și terenul de joc echitabil. Iar firmele europene din China consideră că nu beneficiază nici de reciprocitate și nici de acest teren de joc echitabil iar uh, investitorii europeni pe piața chinezească se confruntă cu o serie de obstacole în continuare. În orice caz, raportul este extraordinar de interesant și vă sfătuiesc să îl parcurgeți. Mulțumesc! Mulțumesc și putem să închidem punctul 10 de pe ordinea de zi. Trecem la punctul 11, primul nostru vot Vreau să mă asigur că toată lumea are cartela de vot, în primul rând, și apoi că grupurile politice sunt reprezentate, așa că facem un vot de verificare. S-a deschis votul. My card should be here in a moment, sorry. I okay. thought I had it. Cardul meu va, cartela mea de vot va ajunge imediat, îmi cer scuze, spune domnul Moisu. Und damit schließe ich die Probeabstimmung. Închidem acum votul de verificare. Foarte bine, totul pare să fie în regulă. Avem 34 de voturi. Trecem la punctul 11, inițiativa emblematică în sectorul textil. Avem în primul rând amendamentul de compromis 2. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Și apoi trecem la amendamentul de compromis 3. Nu, îmi cer scuze, spune domnul președinte. Trecem la 27. Cine e pentru amendamentul 27? Cine e împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 29. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 3. Cine e pentru? Împotrivă?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 Trecem la amendamentul 47. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 48. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 49. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 50. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 51. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 52. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 53. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 6. Pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. Amendamentul 57 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 59 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 60 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 61 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 66 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 67 pentru, împotrivă, abțineri,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 S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 13. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 14 în două părți. Prima parte, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, cine e pentru, Verificăm, verificăm prima parte la 14, prima parte, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Am o foarte bun. Paisprezece a doua parte. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 15. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Amendamentul 15 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 16. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 17. Cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 18. Cine pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 19. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 20. 21. Cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Și Vot final, vot electronic. S-a deschis votul. Și s-a închis votul. 32 de voturi pentru, 3 împotrivă, se adoptă, felicitări. Și trecem acum la punctul 13 și anume votul în ceea ce privește garanția acordată de două Bănci Europene de Investiții. Avem în primul rând amendamentele 6 și 22 identice. Cine e pentru 6 și 22? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 7. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 23. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 24. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 2. Pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 28 pentru, împotrivă, abțineri, Cred că se adoptă, dar verificăm. Verificăm la 28. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 29. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 30. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 3. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 33. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 9. Pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 34 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 36 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 37 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 38 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, amendamentul 40 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, amendamentul 41 pentru, împotrivă, abțineri, se se respinge. Amendamentul 42 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 43 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 44 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 45 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 2 și 13 sunt identice. Cine e pentru 2 și 13? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 14 pentru, Împotrivă. Abțineri. Mm, începeți să dați dovadă de oboseală. Haideți să verificăm. Vot electronic la amendamentul 14. S-a deschis votul. Și s-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 15 pentru, împotrivă, Abțineri se adoptă. Amendamentul 16 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 17 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 20 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 21 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și votul final, vot electronic. S-a deschis votul. și lipsesc, a nu, s-a votat toată lumea, s-a închis votul. Tot cu majoritate se adoptă, felicitări, domnule Cicu. Și trecem la punctul 14, unde avem un singur vot și îl salut pe domnul Sala Franca, care se află din nou în mijlocul nostru. Se deschide votul. S-a deschis votul. Și s-a închis votul. Și tot cu majoritate se adoptă. Felicitări raportorului. Și astfel ajungem la ultimul vot, 15, în ceea ce privește Secretariatul îmi spune că în ceea ce privește noul regulament de procedură și mandatul, e nevoie să avem o confirmare a deschiderii trilogului. Deschid votul. Și închidem votul și mandatul cu o abținere este aprobat. Domnule Fielner, puteți să vă bucurați de multa muncă ce vă așteaptă. Bine, și cu aceasta am închis sesiunea de vot și acum trecem Trecem la punctul 16. Dacă doriți acum să părățiți sala, atunci vă rog să o faceți în liniște. Punct 16. Punctul 16. Săptămâna trecută am avut o delegație în Mexic pentru a discuta despre modernizarea acordului comercial UE-Mexic. Știți că au avut deja loc două runde ale discuției și următoarea este plănuită pentru luna aprilie pentru că s-au schimbat coordonatele globale, mai ales și cu alegerea președintelui SUA și, dis- și discuțiile în ceea ce privește posibilele modificări ale acordului NAFTA. Toate acestea sunt, bineînțeles, un motor pentru o colaborare consolidată între UE și Mexic. Am avut o serie întreagă de convorbiri cu ministrul economiei, ministrul pentru administrație publică, cu Ministrul pentru Agricultură, dar și cu reprezentanți uh, ai altor instituții mexicane, cu ambasadorul, ambasadorul statelor membre, cu mediul de afaceri UE și mexican, dar și discuții cu societatea civilă și cu sindicatele. Cu toți aceștia am discutat și a existat un acord în ceea ce privește modernizarea acordurilor comer- acordului comercial. Bineînțeles, ținând cont de toate elementele importante pentru acorduri comerciale moderne, ceea ce am obținut, de exemplu, în cadrul CETA și lucruri care trebuie să se pună în aplicare și în asemenea acorduri. Cred că Călătoria a fost una foarte bună, cu rezultate și am avut o imagine clară de ansamblu. Partea mexicană și-ar dori, și dori să încheiem acest acord în acest an, dacă e posibil înainte de alegerile prezidențiale de anul viitor. E un uh, obiectiv foarte ambițios și nu sunt foarte sigur că e unul și foarte realist. Dar cel puțin asta aș dorește partea mexicană și anume un semnal politic. Și acum voi da cuvântul raportorului domnul Moisa pentru a completa informațiile de până acum. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Ați făcut deja o introducere la introducere, o să vorbesc direct la subiect. Contextul uh, în care s-a plasat vizita aceasta nu a putut să nu invoce prezența lui Donald Trump, Trump la Casa Albă și politicile sale care impactează Mexicul și pe toată lumea în general. 39% din uh, ajutorul pentru dezvoltare Uh, pentru Mexic vine de la Uniunea Europeană. Diferența nu este atât de mare între ajutorul american și cel european. Este vorba de investiții străine directe. Discuțiile au revenit tot timpul la Donald Trump și la uh, consecințele alegerii sale la Casa Albă asupra Mexicului, asupra uh, tarifelor vamale și așa mai departe. Pentru că, uh, pentru că Statele Unite doresc să-și reglamenteze problema deficitului comercial cu alte țări, inclusiv cu Mexicul. Uh, Bineînțeles că se dorește o normalizare a situației cât de curând posibil. Putem fi optimiști uh, și putem fi optimiști în ceea ce înseamnă acordul nostru cu Mexicul. Este foarte clar că asta ar fi ocazie pentru Mexic să se îndepărteze de dependența de Statele Unite, care astăzi înseamnă că 80% dintre exporturile lor mexicane merg în Statele Unite. Ideea nu este ca Mexicul să aleagă între Statele Unite și Uniunea Europeană. Nu despre asta e vorba. Mexicanii uh, încearcă în mod cât se poate de înțelept să absorbe șocurile respective Guvernul mexican este extrem de prudent, nu-și dorește o confruntare cu Statele Unite. Însă, ideea este că oricum doresc să diversifice și să nu mai depinde așa de mult uh, de Statele Unite ca în trecut. Își doresc mai multe contacte cu America Latină, dar și cu Asia, cu China și așa mai departe. Deci există multe posibilități pentru noi Uh, de a intra în uh, negocieri mai concrete la sfârșitul acestui an. Am auzit uh, mai multe lucruri care converg și din partea ONG-urilor și din partea firmelor de la omologii noștri mexicani, de la ambasadorii UE, de la trimișii UE, se referă la diferitele componente ale acestui acord în delegația noastră s-a format un consens cum că trebuie să insistăm pe lângă Mexic, dar și pe lângă Comisie și mă bucur că ea este prezent, prezent aici în ce privește drepturile omului, în ceea ce privește dreptul muncii, faimoasa convenție de la Organizația Mondială a Muncii din 1998 încă n-a fost ratificată și atunci trebuie neapărat ca aceste lucruri să fie uh, să fie cuprinse. Un uh, capitol foarte important uh, anticorupție, un capitol foarte bun trebuie să avem și în ce privește mediul și în orice caz uh, trebuie să vedem în ce măsură impunem și sancțiuni. Și tot așa, în unanimitate, am spus că dacă Mexicul nu respectă dreptul mediului sau dreptul muncii sau drepturile omului, atunci asta reprezintă automat o concurență neloială față de Uniunea Europeană și societatea civilă de acolo are aceeași uh, viziune. Deci, pentru noi uh, este important să transmitem mexicanilor faptul că această politică are legitimitate, că avem valori comune, poate unele nu sunt identice, dar și că uh, dorim uh, să avem o abordare cât se poate de uh, pragmatică și mă refer aici la diferitele concesii um, um, care se pot face în domeniul achizițiilor publice și așa mai departe, concesii care pot fi anulate total de practici corupte și așa mai departe. Și, în orice caz, trebuie să subliniez și am subliniat faptul că aceste aspecte trebuie neapărat să apară în acord dacă este ca Parlamentul nostru să dea uh, Uh, să-și dea acceptul. Ce privește modernizarea uh, acestui acord, um, există anumite lucruri rămase în suspans, mai ales când vine vorba de agricultură. Um, tarifele vamale în industrie sunt liberalizate în general, achizițiile publice, uh, SPS, IMM-uri, energia, iată atâtea, atâtea aspecte abordate Uh, dar și materiile prime, de pildă. În ce privește SPS, am discutat cu colegii și avem niște temeri cât se poate de legitime, în sensul că acest capitol ar trebui să se referă nu la regulile respective, ci la modul în care se desfășoară lucrurile propriu-zis și am avut deja probleme în acest sens cu Mexicul și sperăm că noul capitol SPS va re- reuși să rezolve problemele. În ceea ce privește uh, alte preocupări, și mă refer la cele împărtășite de societatea civilă din Mexic, dar și de la noi, din Europa. E vorba de transparență aici. Avem o listă bună, zic eu, de uh, exemple care promovează transparența din partea Comisiei, uh, e loc și de mai bine. Însă, pe lângă omologii noștri, pe lângă miniștri, pe lângă colegii mexicani, am insistat cum că trebuie să fie foarte atenți la implicarea cât mai mare a societății civile în aceste negocieri. Să informeze, să o informeze și să primească reacții de la aceasta. Comisia dorește să organizeze evenimente cu concursul societății civile atât la Bruxelles cât și în Mexic și insist pentru lângă Comisia Europeană cum că trebuie să ne furnizeze un calendar al acestor consultări cu ONG-urile. În caz contrar, se pune o mare problemă de legitimitate a acestor negocieri. Problema este cu calendarul. Dacă trebuie să se negocieze rapid, probabil că societatea civilă uh, s-ar putea să se simtă cumva uh, strânsă cu ușa. Și atunci consultările publice sunt foarte importante și aici și pe celălalt mal Atlanticului. Am insistat și în acest sens. Cred că este cam tot ce putem să vă spun pe fond în legătură cu modul în care se desfășoară acest proces și despre cum au mers uh, discuțiile pot să răspund la întrebări și să dau lămuriri colegilor, dacă este cazul. Mulțumesc. Dacă sunt uh, alte intervenții de la colegi, vă rog. Emma? Cred că vizita a intervenit la momentul oportun, această vizită în Mexic. Și dorim un acord de calitate, dar există niște ferestre de oportunitate care se deschid uh, numai uneori și este exact un, un astfel de moment acum. Mexicul este doritor uh, să co- coopereze cu noi și mă refer la dosare sensibile, cum ar fi uh, proprietatea intelectuală. Și atunci mă adresez comisiei. Haideți să vedem ce este de făcut. Uh, bineînțeles că există probleme de drepturile omului, există probleme rămase în suspens în această țară, dar potențialul rămâne unul enorm pentru Europa și trebuie să profităm cât mai repede posibil de asta ca să demonstrăm lumii că dorim să facem afaceri cu ei și să nu uităm că Mexicul este poarta de intrare către America Latină. Este un lucru absolut necesar pentru noi în Uniunea Europeană. Domnul Salafranca. Mulțumesc, domnule președinte. Eu nu am avut oportunitatea de a participa la această delegație, însă am auzit că uh, ea s-a dezvoltat, s-a desfășurat în, uh, în condiții foarte bune. Aș dori doar să subliniez faptul că Mexicul este un partener uh, foarte important al Uniunii Europene și uh, acordul cu ei este unul care a produs rezultate foarte bune. La ora actuală revizuim și modernizăm acto- acest acord. Domnule președinte, eu cred că există o problemă de calendar pentru modernizarea acordului. Stăm prea mult, așteptăm prea mult. Negocierile au durat șapte ani și încă așteptăm ratificarea finală. Mexicul este o țară care a întreprins uh, reforme constituționale importante și acestea pot reprezenta oportunități importante pentru firmele Uniunii Europene. De aceea ar trebui să ne gândim foarte bine ce calendar acordăm procedurilor noastre. Am discutat cu comisarul pentru comerț și este important, după cum spunea și domnul raportor, să întrevedem deja uh, sfârșitul negocierilor înainte alegerilor prezidențiale de la anul. Trebuie să ținem seama de contextul politic și așa mai departe. Mexicul uh, trece prin, uh, tre, prin niște situații, circunstanțe politice deosebite odată cu alegerea domnului Trump în SUA și, și noi în Europa avem problemele noastre și de aceea cred că ar fi dezirabil din partea Comisiei, care este cea care negociază numele celor 28, să, vede, să venim cu un calendar realist, cu un orizont realist de rezultate, după cum ne-a spus și uh, colegul nostru. De aceea, domnule președinte, Trebuie să ținem seama de toate aceste termene. Și Comisia Juncker își va încheia mandatul peste mai puțin de 2 ani și de aceea cred că este important pentru noi să înregistrăm progrese rapide, în așa fel încât să ajungem la acordul preferențial pe care ne-l dorim în calendarul adecvat. Vă mulțumesc. Gracias, eh, Mr. Tacula. Domnul Tacula. Mulțumesc foarte mult. Am, am aflat că nu pot să-mi folosesc uh, limba maternă. O să încerc să spun câte ceva în limba engleză, așadar, în primul rând, a fost o vizită foarte bună, oportună și sunt de acord cu raportorul Moise. Este bine că această situație sau acest context sunt abordate astăzi și am fost eu personal surprins să aflu de cât de mare este potențialul acestei țări pentru Uniunea Europeană, mai ales în această perioadă, când încercăm să avem un acord uh, îmbunătățit de acord de liber schimb cu Mexicul, în condițiile în care vedem că Trump nu vrea să coopereze cu Mexicul și uh, Trump vrea să construiască ziduri, ei vor să construiască poduri și punți. Și de ce să nu construiască o punte peste Atlantic cu noi? Și trebuie și noi să fim uh, doritori de asta și să fim un adevărat partener. Și e bine să avem această cooperare cu Mexicul, să împărtășim aceste valori, pentru că știm bine că Trump va fi cuiul lui pe pelea oricum, pentru mine a fost foarte interesant uh, să aflu cât de mare este potențialul acestei cooperări și sper că Comisia va face ceea ce trebuie să facă și că e, bine, zic eu, să fim ambițioși în acest domeniu. Mulțumesc foarte mult, doamna Heidi Hautala. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc domnului Moise și celorlalți colegi care ne-au povestit ce s-a întâmplat în această misiune. Și eu cred că este un mare potențial aici potențial de a avea o bună înțelegere, un bun acord cu Mexicul în acest moment și cred că putem să mergem mult mai repede, pentru că poate că nu sunteți de acord cu mine, dar cred că ne-am antrenat destul de bine pentru asta, de exemplu cu CETA și am aflat uh, și am învățat multe lucruri legate de cum trebuie purtate negocierile, despre problema transparenței negocieri și cred și că trebuie să avem un echilibru între drepturile firmelor și drepturile cetățenilor și între societatea civilă și lucrători și așa mai departe. Sunt de acord cu domnul Moise, care ne vorbește despre nevoia de a avea un capitol anticorupție cât se poate de ambițios și, de asemenea, un capitol puternic pe comerț și dezvoltare durabilă cu sancțiuni și ar putea ca acest acord să devină un adevărat model pentru uh, relațiile de liber schimb și comerciale ale Europei, deci în viitor, pentru că eu cred că am învățat, sau în condițiile în care învățăm din greșelile trecutului. Deci eu zic că e bine să mergem repede și dacă mergem repede e bine și pentru Mexic, însă să nu uităm că avem o țară în care avem o rata impunității de 98%. Asta înseamnă că investitorii se bucură de foarte puțină securitate, certitudine. Și asta trebuie rezolvat. Pe de altă parte, companiile europene trebuie să dea dovadă de simțul răspunderii și să se adapteze circumstanțelor. Deci, cât, atât Uniunea Europeană cât și guvernul mexican trebuie să se ocupe pentru a lupta împotriva corupției. Mulțumesc! Da, vă mulțumim! Comisia are o sarcină mare în ceea ce privește și calendarul. Ne dorim să acționăm repede. Iar în al doilea rând, pe baza experienței de până acum, trebuie să acționăm cât de transparent posibil. Și pentru elementele importante pentru Parlament, cum ar fi drepturile angajaților sau ceea ce tocmai se spunea lupta împotriva corupției. Aceste sunt ele, acestea sunt elementele foarte importante pentru Parlamentul European și trebuie să fie abordate în acord. De aceea avem nevoie foarte rapid de propuneri din partea Comisiei. Text, domnule Iorgan, cum stau lucrurile în acest sens? Mulțumesc mult, domnule președinte pentru faptul că ne acordați oportunitatea de a contribui la această dezbatere. Pe scurt, aș dori să spun că am uh, luat notă cu interes de impresiile pe care, le-ați, uh, pe care vi le-ați făcut în urma delegației în Mexic. În opinia noastră a fost o vizită foarte oportună. A fost important să arătăm Mexicului faptul că Uniunea Europeană dă dovadă de interes și dorește să sprijine Mexicul Așadar, o delegație din partea INTA a fost o idee foarte bună. Am luat notă și de faptul că insistați asupra ideii de a respecta chestiunea de fond în toate domeniile. Suntem complet de acord cu dumneavoastră. Este un acord vechi, într-adevăr, și modernizarea care este în curs este o oportunitate pentru noi să actualizăm acordul cu chestiuni care încă nu sunt în acord, de exemplu dezvoltarea durabilă. Însă, astfel ne putem concentra și pe chestiunile de drepturile omului, care vor fi abordate în partea politică a acordului. În ceea ce privește transparența, am la notă de desideratele dumneavoastră și sper că ați primit raportul din urma rundelor de negociere. De asemenea, sper că ați primit uh, proiectele de documente de negociere pe care le-am uh, propus Mexicului. Nu avem încă toate textele, de aceea nu sunt toate acolo, dar uh, printre acestea se numără și comerțul și dezvoltarea durabilă. Noi sperăm ca toate textele de negociere să fie disponibile înainte următoarei runde de negocieri din aprilie și astfel veți putea fi informați. Iar după runda de negocieri veți primi un raport și noi suntem întotdeauna la dispoziția dumneavoastră pentru discuții. Vă mulțumesc! Mulțumesc și SAE este prezent. Da, acolo în spate, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Eu sunt uh, șeful de divizie pentru America Centrală Caraibe, la SAE. Vă mulțumesc pentru faptul că mi-ați dat cuvântul. Am auzit toate apelurile făcute la adresa Comisiei dar de fapt este o operațiune comună. Doamna Mogherini a avut mandatul de a negocia acest uh, acord și a delegat această sarcină directorului pe Americi. Și noi am luat notă de recomandările făcute, mai ales cele care vizează respectarea principiilor uh, de bază pe care le împărtășim cu Mexicul, cele care țin de drepturile omului, inclusiv drepturile sociale și economice. Am la notă de apelul la transparență. De fapt, avem întâlniri uh, regulate cu reprezentanți ai societății civile pentru a le prezenta procesul. Având în vedere că procesul încă este în desfășurare, încă nu putem lucra pe marginea documentelor dezbătute, însă Vom uh, împărtăși atât de multe informații pe cât este posibil cu societatea civilă, în așa fel încât să nu există surprize în momentul în care ajungem la concluzie. În ceea ce privește calendarul, vă asigur că facem tot ce putem ca să grăbim uh, procedura pe partea de cooperare politică. Documentele trebuie să fie transmise grupului din Consiliu pentru America Latină și Caraibe. Acest lucru se va întâmpla în curând. Odată ce am trecut de această etapă, vom transmite documentul și mexicanilor. Sperăm că înainte de vară să reușim să completăm majoritatea aspectelor din acord, în așa fel încât să ne asigurăm ca acordul să fie încheiat înainte de sfârșitul anului. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și eu. Să sperăm că vom putea colabora cu Comisia și cu SEAE pe un acord așa cum trebuie, care să vină la timp și de asemenea aș dori să le mulțumesc tuturor celor care au sprijinit delegația noastră în Mexic. Delegația noastră a fost foarte bine pregătită, foarte bine organizată. Sorin, dorești să concluzionezi? Da, Trebuia să mai menționez un lucru important la început. Noul sistem de soluționare a litigilor cu investitorii. Noi am insistat cu Mexicul în așa fel încât CETA, CETA Plus, de fapt, cu toate îmbunătățirile la ICS, să fie punctul de pornire pentru această negociere. Noi nu am putea accepta nimic apropiat de vechiul sistem ISDS. Noi dorim să pornim de la CETA+, Plus, iar mexicanii au fost destul de deschiși la această idee. Ei au înțeles foarte clar care este ideea. Este un aspect fundamental pentru noi la Parlamentul European și Uniunea Europeană și de aceea trebuie să ținem seama și de legitimitatea comerțului european per total. În ceea ce privește drepturile omului, trebuie să existe posibilitatea de a suspenda acordul dacă nu există o altă metodă. Deci e nevoie de abordare bazată pe sancțiuni. Chiar și întreprinderile europene au spus că în Mexic situația drepturilor omului în anumite situații poate să fie groaznică. Deci anumite aspecte de această natură trebuie să fie cuprinse și în partea care ține de comerț. Iar și chestiunile care țin de corupție ar trebui să fie însoțite de sancțiuni și trebuie să existe legături solide cu partea de comerț. Nu putem face o separație artificială în, între uh, drepturile omului, sustenabilitate pe de-o parte și comerț pe de altă parte. Nu putem face acest lucru în acest acord. El poate deveni un acord model pentru politica comercială de pe, din viitor. Și în momentul în care apar astfel de situații gro- uh, groaznice cu drepturile omului și cu mediul și așa mai departe, societatea, nu avem cum să desfacem problema de comerț și să avem o anumită politică într-o parte a lumii și o altă politică în altă parte a lumii. Nu, ele trebuie să fie legate și coerente. Da, mulțumim și cu asta închidem acest punct și trecem la punctul 18. Da, vă reamintesc faptul că punctul 17 a fost amânat pentru următoarea reuniune pentru că doamna raportor este bolnavă. La punctul 18 mergem în cealaltă parte a lumii și anume în spațiul ASEAN și anume discutăm despre negocierile cu ceea ce privește un acord de liber schimb UE-Malaezia și discuțiile care au loc cu alte state ASEAN. Vă amintiți că inițial era plănuită o, era plănuit un acord ASEAN-UE, dar care din motive diferite nu a fost posibil. Uh, Așa că acum ne aflăm într-o situație în care am închis un acord comercial cu Singapore. Noi nu, Parlamentul European încă nu, deocamdată Comisia. și acum uh, se află documentul la Curtea Europeană de Justiție, apoi avem acordul cu Vietnamul, care se află la traducere, și cu Thailanda și Filipinele avem negocieri și și cu Indonezia. Așa că observăm că se conturează aici o mare dinamică. Pentru a intra pe detalii, voi da cuvântul Comisiei domnului Filip Red, șef adjunct al Unității pentru țările ASEAN. Aveți cuvântul pentru a ne spune mai multe despre acest context. Vă rog. Yes, thank you, Mr. Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața tuturor. Vă mulțumesc pentru faptul că ne oferiți oportunitatea de a vă prezenta informații cu privire la negocierile cu Malaezia și alte țări ASEAN. Voi vorbi în principal despre Malezia, însă, după cum a spus domnule președinte, poate că ar fi util să vă prezint exact cum stau lucrurile cu întreaga regiune ASEAN. Da, într-adevăr, în 2009 am constatat că există o mare divergență și o mare diversitate între statele ASEAN, așadar abordarea regiune cu regiune nu a fost cea mai oportună. În orice caz, am continuat cu această abordare bilaterală, pas cu pas, și astfel am ajuns în situația în care avem, un, avem acorduri con, încheiate cu Singapore și cu Vietnam, avem în um, desfășurare cu Indonezia un acord, două negocieri suspendate cu uh, Thailanda și cu Malezia din diverse motive și să nu uităm că pentru alte trei țări din ASEAN, cele mai puțin dezvoltate țări, ele continuă să se bucure de acces duty-free, fără cote, în sistemul preferențial GSP al Uniunii Europene. Iar cu Myanmar suntem pe punctul de a încheia un acord de protecție investițiilor. Deci vom dori să ne concentrăm mai mult pe toate aceste chestiuni în anii care urmează. Avem încă un termen, un obiectiv pe termen lung un acord cu întreaga regiune ASEAN. Însă, după cum am spus anterior, ca să atingem acest obiectiv, e nevoie de a, e nevoie să atingem un punct critic de acorduri cu acorduri bilaterale. Cred că am putea să ne inspirăm pentru aceste acorduri de liber schimb din uh, acordul din parteneriatul transpacific, care are câteva reguli comune și calendare de angajamente de acces bilateral la piețe separate. Este un model de urmat pentru a include mai multe elemente specifice pe țară într-o, într-un complex uh, general. Pe 10 martie la Manila va fi o întâlnire uh, anuală a ministrilor UE ASEAN. După cum am spus adineauri, la ora actuală avem două elemente, două acorduri încheiate, însă considerăm că nu sunt suficiente, avem nevoie de o masă critică și astfel ajungem la Malaezia. Cu Malaezia am organizat șapte runde de negocieri. Înainte de Malaezia, înainte ca Malaezia a cerut suspendarea discuțiilor în 2012 și datorită alegerilor. De atunci, Malaezia s-a concentrat mai mult pe negocierile TPP, la care a aderat în, în 2010 și la negocieri și după aceea uh, s-a încheiat anul trecut negocierile acestea. De la încheierea acordului TPP și datorită faptului că Malaezia a pierdut uh, preferințele GSP datorită statutului de venit mediu, e bine, datorită tuturor acestor factori, Malaezia a revenit la noi și a dorit să afle dacă putem uh, relua discuțiile, mai ales având în vedere faptul că TPP-ul se află într-o zonă grea acum datorită măsurilor luate de America. Între timp am lansat negocierile cu alte state competitoare ale Malezia, cum ar fi Indonezia. Pe fond, provocarea este aceeași. Trebuie să ne asigurăm că în momentul în care reluăm negocierile, nu ne aflăm iarăși uh, într-un punct mort datorită așteptărilor prea divergente. Trebuie să fim uh, încrezători că Malezia va putea să preia negocierile de unde, am, de unde le-am lăsat din 2010, dar de asemenea trebuie să fim seama de faptul că politica comercială a, evolu- a evoluat. Sunt anumite capitole în care politica europeană a evoluat, de exemplu în ceea ce privește materia primă, energia, IMM-urile, dezvoltarea durabilă sau sistemul de uh, curți pentru investitori, de rezolvarea litigilor. Mai sunt câteva domenii în care am dorit ca Malaysia să facă mai multe decât a, s-a angajat în TPP, de exemplu, în ceea ce privește achizițiile publice sau indicația geografică. Am organizat mai multe întâlniri de evaluare a situației între principalii negociatori. Ultima a avut loc acum două săptămâni. Deocamdată am primit o declarație generală a Maleziei, cum că este dispusă să discute aceste chestiuni, dar încă nu am primit angajamente concrete pe aspectele pe care tocmai le-am menționat. În discuțiile noastre cu Malezia, Malezia a respectat de mai multe ori ce linii roșii are datorită politicilor foarte sensibile din acea țară. Comisarul se va întâlni cu domnul Mustafa pe 10 martie în Manila și vom încerca să vedem dacă la acea întâlnire vom putea primi uh, asigurările necesare, garanțiile necesare. Bineînțeles, este o problemă foarte delicată. Este imperativ din punct de vedere politic să comunicăm, să avem relații cu Maleze, deoarece este o economie în plină creștere. Deci dacă ne putem asigura un nivel al ambițiilor adecvat, cel puțin asemănător cu cel din cazul Vietnamului, va fi bine. Pentru că dacă avem ambiții prea joase, atunci vom da un semnal negativ celorlalte negocieri bilaterale pe care le organizăm în acea regiune. Prin urmare, după întâlnirea de pe 10 martie vom afla mai multe și vă vom putea prezenta informații la un moment ulterior. Acum am concentrat în principal pe Malaezia, însă dacă aveți întrebări care vizează celelalte țări din zonă, vă stau la dispoziție. Și vom putea discuta aceste chestiuni mai mult și la grupul de monitorizare de mâine. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult. Mai întâi voi da cuvântul domnului Kamal, raportor permanent din partea CR pentru Malezia, apoi lui David Martin, raportor permanent pe ASEAN 6 plus Singapore. Domnule Kamal, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc și comisiei nu credeam că am să mă întorc aici să vorbesc despre Malezia și cred că ați spus că aceste acorduri, aceste negocieri s-au, uh, au fost suspendate în 2012, când domnul Cazal de la Liberal era raportor la momentul respectiv. Deci este o surpriză foarte plăcută faptul că discutăm acordul cu Malaezia. Grupul nostru întotdeauna a sprijinit comerțul liber acolo unde se poate și întotdeauna am fost în favoarea acordurilor pentru liber schimb. Însă, în realitate, aceste acorduri nu sunt de liber schimb, sunt acorduri de comerț uh, preferențial. Un acord de liber schimb real ar fi o foaie de hârtie pe care scrie că noi ne rescriem comerțul pentru voi și voi pentru noi. Dar nu așa stau lucrurile. E vorba de preferințe. Aș dori să vă spun ce ne-a entuziasmat pe noi în ceea ce privește acest acord. Dintre țările ASEAN, Malezia este cel al treilea partener comercial al Uniunii Europene ca mărime. De asemenea, joacă un rol important în stabilitatea regiunii. Importurile europene din Malezia cresc foarte mult. Din 2014 până în 2015 au crescut cu 16% și 19% în domeniul produselor industriale. În ceea ce privește investițiile străine directe, suma este de 8 miliarde de euro. Toate aceste cifre ne arată faptul că această înțelegere, acest acord comercial în termeni pur economici, ar fi foarte, foarte interesant. De asemenea, conform planului Malaeziei pentru economie în 2010, am constatat că guvernul malaezian are anumite angajamente de politică pentru atingerea anumitor obiective în 2020, de exemplu în sectorul serviciilor. 90% din noile locuri de muncă în Uniunea Europeană vor fi create în anii care urmează și de aceea toate aceste lucruri sunt foarte atrăgătoare din punct de vedere comercial. Dar sunt și câteva probleme. Întotdeauna cu Malaezia și cu toate celelalte țări din zonă apare problema uleiului de palmier. Însă trebuie să ne asigurăm că discutăm aceste aspecte pe teren și să nu fim prejudiciați. Trebuie să analizăm nivelurile primare de păduri din Malezia. Acestea nu scad, de fapt, din potrivă. Conform ONU, nivelurile primare de, fă, de păduri au crescut din 1990. Deci situația nu este catastrofică, catastrofală, așa cum o descrie, așa cum o descriu unii din acest parlament. Și în alte țări din zonă, într-adevăr, există îngrijorări vis-a-vis -vis de păduri. Sunt anumite probleme în Malezia, mai ales în ceea ce privește fermierii de dimensiuni mai mici, care consideră că um, multinaționalele occidentale, conduse de albi, în asociere cu ONG-uri, conduse de albi, vestici, uh, doresc să aibă o atitudine imperialistă, colonialistă asupra terenurilor deținute de localnici. Trebuie să tratăm pe malezieni ca pe niște parteneri egali. Conform statisticilor, în 1970, sărăcia era mult mai mare. Iar în 2014, sărăcia 5,7%, însă noi trebuie să profităm de pe urma avântului actual în negocieri și în urma votului CETA trebuie să insistăm mai mult pe toate celelalte acorduri uh, de comerț pe care le avem. După cum a spus reprezentantul Comisiei, trebuie să ne fie foarte clar că ultima oară când am negociat cu Malezia s-a suspendat orită anumitor probleme foarte dificile de ambele părți. Doamna comisar Manström a spus de asemenea că în 2015 la evenimentul pentru afaceri UE Malaezia, dacă începem negocierile, trebuie să știm sigur că ambele părți pot să negocieze. Nu are sens să începem negocierile dacă ne vom bloca iarăși, dacă vom ajunge iarăși în acel punct mort. Și atunci știu că acum câteva săptămâni ați discutat cu Malaezia, dar uh, care sunt percepțiile, percepțiile dumneavoastră inițiale? Știu că doamna Malmström se va întâlni cu Uh, ministrul malezian în Manila, dar uh, în urma întâlnirilor de până acum ați constatat vreo schimbare de atitudine din partea malezienilor pe acele probleme dificile despre care vorbeam? Și acum ce este diferit cu adevărat? Știu că primul ministru Rajim Nazak a spus că dorește ca negocierile să înceapă cât mai repede, deci există voință politică, dar uh, și înțeleg că poate că este prea devreme să ne răspundeți, dar unde considerați că există marjă de manevră ca să ieșim din blocaj pe problemele spinoase, în așa fel încât să ajungem la acord cât mai repede. Vă mulțumesc! Uh, Mulțumim, domnule Kamal, și acum îi dăm cuvântul colegului nostru pentru cealaltă parte legată de Malezia. Doamna Rodriguez, raportor din umbră pe acest subiect, dar nu se află astăzi aici. Din partea grupului nostru, un comentariu general legat de ASEAN. ASEAN este o regiune cheie din punct de vedere economică pentru Uniunea Europeană. Am avut multe oportunități în ceea ce privește stabilirea de contacte. Fiecare dintre statele, cu fiecare din statele ASEAN suntem atenți și la ce se întâmplă cu situația drepturilor omului pe piața de muncă, cum arată societatea civilă. În majoritatea acestor state membre, situația se, înr- se înrăutățește, nu îmbunătățește în ultimul timp și asta ne îngrijorează mult. Legat de Malaezia, Emma dorește să accenteze faptul că dacă ne dorim să redeschidem negocierile cu Malaezia, atunci o precondiție ar fi următoarea. Să fie pregătit să negocieze nu doar capitolul de dezvoltare durabilă care va apărea oricum, ci un capitol de dezvoltare durabilă foarte puternic care include elemente obligatorii și care include mecanisme care să fie puse în aplicare. Activiști în uh, drepturile romului, cei care conservatorii uh, sunt într-o situație tot mai dificilă în Malezia și ar trebui să le oferim sprijin. Mai există un punct legat de uleiul de palmier. Nu credem că acesta ar trebui să fie menționat în mod specific. Știm ce se întâmplă și cu acordul cu Vietnam, unde există un capitol foarte puternic în ceea ce privește protej, protecția animalelor și alte lucruri. E să mergem într-un spațiu mai extins. În ceea ce privește indicațiile geografice, e bine că Comisia vrea să se apropie de abordarea maleziană. Singapore a acceptat să le recunoască pe ale noastre, însă nu același lucru se întâmplă cu Malaezia. Mai departe, mai ales legat de Singapore, trebuie să spun că Singapore a dat dovadă de multă răbdare față de noi în ceea ce privește acordul. Așteaptă să ne terminăm procedurile interne acum. Aș dori asigurări din partea Comisiei că, așa cum a spus curtea, nu va exista nimic făcut mai repede până nu acționează Parlamentul European și acest document trebuie să treacă cât de repede prin Parlament. O întrebare. Dacă Curtea Europeană de Justiție confirmă că acordul este unul mixt, atunci Comisia Europeană se gândește să împartă acordul în două părți, una legată de competențele UE și apoi competențele mixte, să fie două părți separate, astfel încât să fie accelerat acest acord. Legat de Myanmar. Acordul de investiții e în beneficiul companii, companiilor UE în comparație cu cele locale, pentru că nu prea există astfel de investiții în Uniunea Europeană. Eu am făcut parte din grupul operativ al lui Katie Ashton pe Myanmar, care pare să-și dea duhul, din păcate, însă o parte din ceea ce făceam acolo și ce am observat, nu doar că Myanmarul a deschis posibilități pentru investiții din partea UE, dar în, asen, în același timp au deschis oportunități pentru investiții pe criterii sensibile, cu componenta de mediu și așa mai departe. Mă întreb dacă Odată cu acordurile de investiții, ne gândim să copiem și ceva similar cu ceea ce avem cu Columbia, și anume o foaie de parcurs în ceea ce privește economia extinsă cu, pentru investiții responsabile în Myanmar, să încurajăm companiile europene să investească acolo într-un mod responsabil. Și am putea să continuăm inițiativa care există cu privire la drepturile pe piața muncii. Ceva similar cu acordul cu Bangladesh în ceea ce privește durabilitatea și apoi ar trebui să mergem mai departe, să, să nu ne restrângem la companiile europene, ci să mergem mai departe. Multe dintre companiile europene în Myanmar, asta ne spun ei, au un comportament responsabil în ceea ce privește investițiile, dar nu au aceleași cerințe față de furnizorilor. Deci, într-un fel, continuă să exploateze țara. Ei se spală pe mâini, însă utilizează muncitori care sunt plătiți mai puțin și practici mai puțin civile care există în aval. Apoi, sunt foarte multe state, acolo aș putea vorbi foarte mult, dar mă voi concentra pe o ultimă țară și anume pe Filipine. Acum doi ani am fost unul dintre cei care cerea deschiderea negocierilor cu Filipinele și acțiune în acest sens. Trebuie să spun că nu cred că e momentul potrivit să începem acum negocierile cu Filipinele și trebuie să ne gândim la modul foarte serios la toate acestea, pentru că nu doar situația legată de drepturile omului e importantă, că e foarte proastă și că declarațiile președintelui, ci țara lunecă acum spre ceva ce seamănă foarte mult a dictatură. Și eu cred că lucrurile se vor înrăutăți în Filipine, așa că ar fi momentul nepotrivit pentru noi să întreprindem acțiuni în acest sens. Comisia cunoaște situația de acolo. Cel mai mare critic al președintelui, senatorul Lima, este acum arestat. E în mod clar o acțiune motivată politic. Însă nu există nicio indicație că situația se va îmbunătăți în Filipine. Și nu doar traficanții de droguri sunt asasinați acolo în afara legii, ci se pare că și cei din opoziție au de-a face cu o presiune tot mai crescută, așa că eu nu cred că e momentul potrivit să începem negocierile cu Filipine. Mulțumesc! Mulțumim! Anne-Marie Minor are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte! Eu am dificultăți în ceea ce privește politica comercială a Uniunii Europene. Comerțul e bun și frumos, dar doar când există avantaje de ambele părți. Comisia Europeană cere în primul rând lucruri pentru marile companii europene, nu pentru IMM-uri, nu pentru angajați și nu pentru statele care au greutăți în ceea ce privește concurența care se dezvoltă aici la noi. Din această perspectivă, totul e foarte asimetric și e în beneficiul multinaționalelor. Aș avea o întrebare practică. În octombrie 2013, mandatul a existat mandatul în ceea ce privește extinderea investițiilor. Însă, serviciile din ASEAN nu sunt atât de bine dezvoltate, nici autoritățile de acolo. Uh, și cred că eu, ceea ce se întâmplă acum e o amenințare pentru democrația de acolo. Știm cum arată povestea țărilor mici care din cauza anumitor condiții SDS au avut foarte multe de plătit. Acestea ajută doar multinaționalele și nu vom putea merge mai departe continuând pe același drum. Cunoașteți studiul de la Transnational Institute. Eu aș vrea să nu fie niciun fel de clauze de protejare a, investițiilor, ci să fie clauze legate de sistemele naționale și apoi regulile interne în ceea ce privește activiștii în domeniul drepturilor omului și dimensiunea socială. De acestea e nevoie în asemenea acorduri. Trebuie să evităm să jucăm un rol negativ. De exemplu, în ceea ce privește producția de ulei de palmier în Malaezia, Indonezia și apoi și în domeniul îmbrăcăminte, îmbrăcămintei în Filipine. E nevoie de condiții obligatorii în acordurile bilaterale. Și o întrebare de ordin partic. Cum arată lucrurile cu sistemul SDS în uh, acordul cu Myanmar? Mulțumim. Întrebarea legată de SDS. și legat de uh, soluționarea litigiilor. Uh, 10 dintre cazurile la nivel uh, mondial erau legate de domeniul energetic și nu era vorba despre mari companii, ci micuțe sau publice care au încercat să se folosească de acest instrument. Deci trebuie să ne gândim încă o dată ce facem cu sistemele existente, cum uh, le abordăm pe acestea. Și eu cred că și cartea energetică trebuie să fie înnoită și vechiul sistem de soluționare a litigilor. Dar nu asta e subiectul nostru principal, are cuvântul Heidi Hautala. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că este foarte clar că respingerea TTIP de președintele Trump e o oportunitate adevărată pentru Uniunea Europeană să aibă acorduri comerciale puternice cu țările ASEAN. Eu consider că există și o altă oportunitate mare de a ne asigura că prin intermediul acestor acorduri, standardele de muncă, de protecția mediului, drepturile omului, într-adevăr sunt aduse pe o poziție înaltă, ceea ce s-ar fi întâmplat și în trecut uh, într-un anumit sens. Cred că trebuie să depunem eforturi mari în acest sens. Domnule Kamal, ne vorbeați despre uh, chestiunea legată de uleiul de palmier. Eu cred că nu mai e o chestiune atât de mare legată de niște grupuri de mediu care încearcă să arate cu degetul Malaezia și Indonezia că își distrug pădurile. Cred că intrăm mai degrabă în domeniul companiilor care nu fiecare dintre ele respectă standardele despre care ne vorbea domnul Martin. Eu am fost acolo pe teren și am văzut că o parte din companiile internaționale acționează foarte responsabil, au investiții foarte responsabile, însă câteodată au de suferit de pe urma acelora care au standarde mai scăzute în ceea ce privește interacțiunea cu populația nativă și mediul. Așa că eu cred că este foarte clar că aceste acorduri ar trebui să se concentreze pe producția responsabilă de ulei de palmier, incluzând aici și schemele voluntare, dar uh, care mulți consideră că trebuie să fie îmbunătățite. Există un uh, raport chiar acum care trece prin mai multe comisii din aceste instituții în legătură cu uleiul de palmier. Și, și eu sunt um, raportor la Comisia DEVE pe acest raport. Uh, eu cred că aceste companii își doresc să existe o producție transparentă și durabilă a uleiului de palmier. Aș avea întrebare pentru comisie și anume cum vor ține cont de toate acestea. Bineînțeles, există această problemă legată de tăierile ilegale de copaci, care e legată de producția de ulei de palmier în Indonezia și Malaezia cât de multe pot fi făcute prin intermediul instrumentelor care să reflecte ceea ce se întâmplă și schemele comerciale, cât investește Comisia în noi uh, strategii de Uh, prevenire a despăduririlor. Eu cred că dacă există instrumentele potrivite, se poate ține cont de toate aceste aspecte, însă aș dori mai multe răspunsuri din partea Comisiei. Ultima observație legată de Myanmar. Cred că situația s-a înrăutățit în ultimul timp și în ceea ce privește cât controlează armata din uh, resursele naturale. Uh, Cred că ar fi interesant să ne spună Comisia cum vor aborda acest tip de structuri foarte opace, care reprezintă o mare problemă pentru companiile europene și le împiedică să facă afaceri în asemenea state. Mulțumim! Comisia, aveți cuvântul. Yes, thank you, thank you, Mr. Chair. Mulțumesc, domnule președinte. să încerc să răspund la o serie de întrebări legate de Birmania, Myanmar, dar și de Malaezia. Prima întrebare. Există diferențe față de situația pe care o cunoșteam în 2012. Malezienii când au venit uh, ca să încep să discutăm, să tragem linie, să facem un bilanț, ne-au spus că doresc să discute, dar nu vor să se angajeze imediat și nici să ofere concesii. Asta a fost atitudinea lor. Deci, paharul e pe jumătate plin, pe jumătate gol. Și atunci, cred că asta putem să spunem că este o modificare față de situația politică de 2012. Specific. Ce s-a schimbat de atunci? Există negocierile transpacifice pe parteneriat, o parte dintre ele sunt disponibile pe internet, așa că putem să vedem ce a putut să facă Malaezia de atunci. Și da, au existat anumite chestiuni legate de tarife, de protecție, există elemente acolo și elemente care ne vor ajuta să beneficiem din munca pe care a făcut-o Malaezia și la nivel intern, astfel încât să uh, treacă peste obstacolele instituționale uh, cum ar fi, de exemplu, achizițiile publice. Așa ceva Malaezia nu mai negociază înainte. Acum avem documente de referință în acest sens. Uh, ne-am dorit ca Malezia să meargă și mai departe pe o parte dintre acestea. Însă ce avem este doar o negociere pentru prima dată pe acest capitol. Există elemente pe care le putem continua. Pe de altă parte, în cazul TTIP, putem vedea că există în continuare multe lucruri care sunt făcute pe astfel de politici care pot să afecteze o serie de capitole, cum ar fi achizițiile publice, dar și investițiile. Însă lucrurile se mișcă din 2000. 12. Um, there were some questions. Apoi s-a mai pus o întrebare legată de uleiul de palmier. Da. <clears throat> uleiul de palmier e un produs cât se poate de simbolic, de emblematic pentru o țară ca Malaezia, dar și Indonezia, un produs uh, premium de export pentru aceste țări și sunt foarte ofensivi, foarte agresivi. Uh, în legătură cu tot ce înseamnă liberalizarea acestor exporturi. Destul de bizar, aceste țări continuă totuși să impună niște taxe la export pe aceste produse, asta este o altă parte, însă toată povestea cu sustenabilitatea și durabilitatea este ceva complex, leagă de gestiunea patrimoniului silvicol, de multe alte lucruri. Să nu uităm că e vorba de ceva care creează locuri de muncă pentru foarte mulți mici proprietari de terenuri sau de palmieri. Malaezia, de pildă, se apropie de momentul în care va finaliza procesul de adoptare a unui certificat de producție de ulei de palmier durabil și, pe de altă parte, schema cealaltă pune mai mult accentul pe soarta micilor producători. Însă, e clar că există o mare presiune și o ambianță propice certificării uleiului de palmier durabil E ceva complex, dar se află pe ordinea de zi. Și încurajăm întotdeauna Malaezia și Indonezia să o ia pe această cale de ori de câte ori discutăm, uh, pentru că sunt țări care au ambiții în domeniul dezvoltării durabile nu numai pe uleiul de palmier, dar și pe alte produse. Ei știu că percepția acestei exploatări nedurabile a uleiului de palmier uh, este negativă în Europa, deci încearcă să facă ceva în acest sens. David Martin a pus o întrebare legătură cu indicațiile geografice. Da, în cazul Malaeziei, Malaezia a avut o scrisoare de acord cu Statele Unite în acest sens. Însă Statele Unite s-au retras din uh, acel proces și totul a picat. Vă dau un exemplu cu Vietnamul, care uh, face parte din TTP și pe de altă parte am, avem un acord cu ei în acest sens, deci nu e vorba de ceva, de aspecte care se exclud reciproc, deci o să încurajăm și Malezia să facă mai multe pe indicațiile geografice. Apoi, de fapt, această poveste cu indicațiile geografice um, nu a fost ușor să răzbim nici cu Singapore și, de asemenea, și cu ei uh, am avut discuții legate de protecția investitorilor și de dispute, rezolvarea litigiilor. Um, avem un capitol special dedicat de discuții în al doilea trimestru al anului cu partea maleziană și în momentul în care uh, lucrurile vor fi lămurite, uh, se va merge repede în acest proces cu ajutorul Parlamentului și a Consiliului. În paralel se pot face și alte lucruri în așteptarea hotărârii de la CEJ, în sensul că sistemul actual de rezolvare a disputelor nu mai corespunde evoluțiilor din cadrul UE. și, și față de Singapore cel mai bine și mai simplu, în ciuda reticențelor Singaporelui, ar fi să deschidem, redeschidem acel capitol și să înlocuim cu prevederi la zi, pentru că acordul din 2014 a devenit uh, obsolet și cred că lucrurile acestea se vor uh, petrece în următoarele două luni. Cât privește Birmania, Myanmar, Cred că vom avea discuții mai aprofundate în cadrul grupului de monitorizare. Vom avea eh, și alt input eh, din partea noastră mâine la discuție. Ideea este că, într-adevăr, și în această țară, ideea este de a avea cât mai multe bune practici în tot ce înseamnă lanțul de aprovizionare pentru această țară s mai pus și alte întrebări legătură cu Myanmar și sistemul de rezolvare a disputelor între investitori. Nu există o astfel de prevedere în acordul nostru cu această țară privitor la protecția investitorilor, însă, însă suntem pe cale de a finaliza un acord cu această țară care pentru noi este uh, unul cât se poate de modern ne-am inspirat mult din cele mai recente evoluții și în negocierile cu Canada pe CETA și deci ne-am inspirat din acest uh, proces pentru a redacta textul nostru cu uh, Birmania și deci așa stăm în ce privește rezolvarea disputelor între investitori. Wir werden sicherlich bei den einzelnen Abkommen Mulțumim, închidem această discuție, ne vom întoarce pe acest subiect în viitor. Și ajungem la punctul 19 și anume încheierea acordului între Uniunea Europeană, Norvegia, unde există patru acorduri vizate de fapt, aici. Astăzi nu vorbim atât de mult despre conținutul acestor acorduri, ci mai degrabă o întrebare formală. E o procedură încă neratificată de noi, care este totuși folosită. Și acest lucru contravine, bineînțeles, uh, acordului nostru interinstituțional cu Comisia Europeană și anume niciun acord fără acordul Parlamentului European poate, nu poate fi folosit în mod uh, tranzitoriu. Doamna comisar Malmström la audierea sa a vorbit despre acest acord și apoi în discuțiile legate de CETA și alte acorduri a repetat acest fapt, anume un angajament clar să nu existe acorduri care să funcționeze tranzitoriu fără să existe consimțământul Parlamentului European. Acest principiu a fost încălcat și de aceea, pe lângă întrebările de conținut existente în această comisie noastră, au existat și anumite probleme și enervări legate de procedură, de folosirea aceasta în, pe o perioadă de tranziție și folosirea articolului 218 din Tratatul de la Lisabona. în care se spune Parlamentul trebuie să fie informat rapid în legătură cu toate etapele negocierilor și cu abordarea legată de acordurile internaționale. Aceste lucruri apar foarte clar în acest articol. Și aici, din partea Comisiei, există anumite îngrijorări în felul în care acționează. Uh, de aceea am invitat-o și pe doamna Federica Mogherini. E un lucru important și pentru acordurile, negocierile interinstituționale. E un moment important. Când ne-am reunit sub președinția slovacă, atunci și cu reprezentanții comisiei, reprezentanți prin domnul Han, atunci, din partea Parlamentului, eu am spus foarte clar că nu vom încheia niciun fel de acorduri în care să nu existe acest principiu, să nu poată fi folosit un acord fără să fie uh, asigurat consimțământul Parlamentului European și ne dorim ca toate acordurile să țină cont de articolul 218, adică noi să fim informați și implicați pe toate acordurile. Vom discuta astăzi acest subiect puțin cu reprezentanții SE, cu domnul pilot Martin, care e șeful diviziei pentru Europa de Vest. Însă înainte de, înainte de a-i da cuvântul, dau cuvântul raportorului domnului Borelli. Sí, grazie, președinte. Mulțumesc. În primul rând vreau să mulțumesc uh, agenției ESMA pentru prezența ei, ei aici la comisia noastră INTA și am început, uh, bineînțeles, aceste discuții anul trecut, la sfârșitul iunie, în prezența ambasadorilor. A subliniat care este procedura uh, sunt de acord cu ce ne-ați spus. Datoria mea însă este aceea de a intra uh, uh, în uh, amănunte în legătură cu acest acord care vizează spațiul economic european din 94 care permite Islandei, uh, Liechtenstein, Norvegiei să uh, participe la piața Uh, unică, piața comună. În acest uh, spațiu și prin aceste acțiuni s-au redus uh, disparitățile de nivel de venit. Norvegia contribuie printr-un mecanism specific la acest proces. Mecanismele respective um, au luat uh, sfârșit în 2014. Încercăm acum să le relansăm. În acest sens se analizează protocoalele între UE, uh, Islanda, Norvegia, inclusiv când vine vorba de politica pescuitului. Negocierile respective s-au încheiat în 2015 și astfel s-au încheiat două acorduri, două protocoluri, două protocoale unul care vizează mecanismul uh, financiar până în 2021, uh, partea financiară, finanțările care sunt solicitate acestor două țări la politica socială europeană. Și uh, pe aceeași perioadă avem un mecanism specific cu Norvegia prin care această țară aduce fonduri suplimentare. Obiectivul acestui uh, acord pe pescuit, precum și acordul uh, adițional pentru Islanda, care este tot pe pescuit, fac și ele parte din acest uh, pachet. Prin acordul financiar cu Norvegia, punctele 1 și 2 se vor aduce contribuții de la această țară către politica socială europeană de aproape 8 miliarde până în 2021, cu o creștere față de perioada anterioară. Această contribuție este pentru a atinge obiectivele din strategia 2020 pentru o creștere sustenabilă, inclusivă și cu accent uh, mai ales pe inovare, cercetare, educație, incluziune socială, uh, ocuparea tinerilor, cultură, mediu societate civilă și libertăți fundamentale. Ce state vor, state vor uh, beneficia? Bulgari, Bulgaria, Croația, uh, Cipru și așa mai departe. Ambasadorii celor două țări, uh, în timpul dezbaterilor de anul trecut, au subliniat că este vorba de eforturi ambițioase pentru țările acestea și e vorba de viitorul comun al acestei zone. Uh, mai ales în domeniul uh, atenuării diferențelor, disparităților uh, de venit și sociale. S-au acordat noi concesiuni în domeniul pescuitului celor două țări, concesiuni în creștere în ce privește anumite tarife și taxe vamale și contingente. Domnule președinte, vreau să fac două observații care nu se leagă direct de tematica de astăzi. În curând, în comisia noastră, vom discuta două acorduri pe agricultură între Islanda și UE. Acestea vizează, de asemenea, și discuții în acest domeniu cu Norvegia. Acceptarea unor contribuții financiare ehm, de către țările din regiune, din partea Norvegiei, este o idee foarte bună ehm, în domeniul agricol mai ales că această țară ă, continuă să impună niște tarife vamale destul de împovărătoare pentru anumite țări, mai ales la uh, carne și la brânzeturi și atunci ă, este bine ca aceste lucruri să fie ridicate în cursul negocierilor și relațiilor noastre comerciale cu Norvegia. Mulțumesc! Mulțumim și dăm acum cuvântul domnului Claude Merton. No, Mr. Mertens and then Mr. Yeah, thank you. Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc. Mulțumesc pentru această ocazie pe care o avem să avem un schimb de vederi ceea ce privește prevederile din aceste acorduri care au fost încheiate între UE și țările din spațiul economic uh, european din acordul de liber schimb în vederea aprovizionării mecanismelor financiare până în 2021, plus uh, protocolul adițional pe pescuit între mm, Uniunea Europeană și respectiv Norvegia și Islanda. Avem, deci, contextul acestor uh, acord din zona de, de liber schimb, din zona uh, economică europeană, Acordurile acestea sunt uh, specifice pentru liberul schimb între părți. Acordurile dau ocazia nu numai la drepturi, ci și la obligații și, bineînțeles, aceste țări beneficiază mult de pe urma participărilor lor la piața internă UE. De când au intrat în vigoare acordurile din zona economică europeană, în 1994, și prin acordul, articolul 115 aceste țări au contribuit foarte mult la uh, reducerea disparităților, diferențelor de venici sociale din Uniunea Europeană. Acum s-a stabilit un mecanism financiar bilateral suplimentar, așa cum a fost uh, menționat aici. mecanismul cu Norve- Norvegia și cel financiar, oricum, trebuie renoit odată la 5 ani. Ultimul a expirat, zic, în aprilie 2015. 14. Uniunea Europeană va continua să își dorească să reducă diferențele de nivel social și economic în uh, zona economică, spațiul economic european și în acest sens au început uh, negocieri ambițioase la sfârșitul lui 2014 pentru a renoi acele uh, acorduri, pentru a nu numai renoi, ci și crește dotația pe care o acordă aceste țări. Iar acordul a fost semnat pe 3 mai în 2016 și s-a aplicat în mod uh, provizoriu începând cu iulie-august anul trecut. Asta arată dorința puternică a statelor membre beneficiare, țări beneficiare, să înceapă imediat negocierile cu aceste țări pe memorandurile de înțelegere bilaterale pentru priorități și pentru implementarea financiară. Și în acest pachet, bineînțeles, partea leului revină Uh, mecanismul financiar, acele granturi și ne bucurăm că Norvegia a încheiat deja un memorandum de înțelegere, chiar dacă provizoriu, cu o serie întreagă de țări beneficiare, deci vedem că lucrurile se mișcă. Bineînțeles, suntem pe deplin conștienți de faptul că odată cu acest mecanism financiar Uh, mai avem și două protocoale adiționale pe pescuit cu Norvegia și cu Islanda, care au fost semnate deci, simultan și care intră și ele în mod provizoriu în uh, funcțiune, în aplicare. De asemenea, există negocieri în curs între instituțiile noastre în sensul că nu dorim să se mai repete neînțelegerile pe care le-ați menționat. Noi am înțeles asta pentru că dorim să progresăm și să avem o înțelegere comună a modului în care trebuie să procedăm pe viitor. Atunci când intră în vigoare niște acorduri internaționale, internaționale, dar în mod uh, provizoriu. Și bineînțeles că am înțeles că Parlamentul ar trebui să poată să-și dea consimțământul înainte de o astfel de intrare în vigoare. Parlamentul este, bineînțeles, parte integrantă a procesului de negocieri și oricum suntem convinși că în viitor orice fel de astfel de neînțelegere nu va mai avea loc. Mulțumesc foarte mult! Domnul Fabrics. Thank you, Chairman. Um, unfortunately... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Din păcate, aș începe pe o notă destul de critică, și anume, cooperarea noastră între Parlamentul nostru, deci Comisia INTA, pe de-o parte, și pe de altă parte Comisia Executivă și reprezentanții săi. Sunt lucruri care mă preocupă Uh, și pe mine, dar și pe mulți dintre colegii noștri în acest Parlament. În primul rând, trebuie spus că am cooperat bine cu Comisia Executivă când vine vorba de comerț internațional și nu odată, de exemplu când a venit vorba de ratificarea CETA, dar nu în acest caz acordul cu Norvegia și mai departe. Aici nu sunt mândru deloc de ce s-a întâmplat. Exemple. Ați vorbit despre problemele legate de aplicare, în primul rând. Noi încercăm ca să se respecte rolul instituțiilor europene. Însă, vedem că Comisia Executivă nu respectă Parlamentul, nu își respectă angajamentele și exact asta se întâmplă. Parlamentul nu își face auzită vocea și nu este respectat exact în momentele când ar trebui să conteze opinia sa. Apoi, alte probleme. Noi am solicitat o serie de uh, lucruri. Am trimis o scrisoare doamnei Mogherini încă de vara trecută în ce privește implicarea noastră în uh, procesul de negocieri cu Norvegia, pentru că noi am plecat de la ideea că Comisia Europeană nu ține cont de interesele statelor membre și ale societăților noastre, în general atunci când discută cu Norvegia. Am primit o, un întreba, o răspuns în septembrie la între, scrisoarea noastră. Ok, între trimiterea scrisorii și primirea răspunsului au trecut două luni, suntem cu toții ocupați, însă vreau să vă spun, dacă îmi permiteți, să nu suntem tâmpiți aici la Parlamentul European. Sunt oameni care au o mare, o mare experiență, inclusiv ca membrii de guvern, și pot să vă spun că am primit o scrisoare în care nu se spune absolut nimic despre subiectul respectiv. Este pur și simplu o limbă de lemn. Ar fi mai bine să nu primim o astfel de uh, uh scrisoare decât să o mai primim pentru că ea este inutilă. Și mai bine să ne concentrăm pe chestiuni serioase. Apoi, am înțeles că din punct de vedere, să zic, birocratic, uneori există oameni care nu doresc să amestece lucrurile. Noi tocmai dorim să amestecăm lucrurile pentru că există o serie de state membre care percep Norvegia de pe o poziție diferită de a lor sau um, de o poziție diferită chiar și de comisie. Mă refer la problema pescuitului avem firme care dau faliment pentru că sunt copleșite de uh, sistemul de justiție norvegian și căile de atac respective, Comisia nu face nimic în acest sens. Ne spune că sunt lucruri uh, complet separate, dar nu e adevărat. E vorba de un ansamblu de chestiuni care vizează direct relația dintre UE și Norvegia. Pe scurt, 1. Consider că nu numai eu, ci și Parlamentul nostru nu suntem respectați. 2. Eu cred că Comisia nu ne-a respectat de multă vreme încoace și că nu am primit răspunsuri la întrebări cât se poate de clare. Și apoi, cred că ar trebui să întreb și alte grupuri din Parlamentul nostru să se gândească dacă își doresc ca pe viitor să fie respectați de cetățeni, de alegatori, de comisie, atunci nu ar trebui să votăm așa ceva în comisiile noastre parlamentare, să dăm un semnal și să uh, vedem ce se întâmplă. Și de ce nu să mergem uh, la plenară ca să dezbatem aceste lucruri. Eu cred că aceasta ar trebui să fie atitudinea noastră pe care trebuie să o demonstrăm, o atitudine puternică. Apoi vreau să cer președinției acestei comisii să existe întrebări orale și răspunsuri din partea comisiei de la comisia noastră. Aș dori să am oameni aici prezenți care să-mi dea răspunsuri concrete la întrebări, nu uh, vreau uh, bla bla politic, vreau niște răspunsuri la timp pentru întrebările mele. Și spun asta nu în nume propriu, ci în numele legătorilor mei, numele țării mele și numele Parlamentului nostru. Vă mulțumesc foarte mult! clear message, David Martin. Mulțumesc pentru acest mesaj clar. Urmează David Martin. Mulțumesc, domnule președinte, a fost într-adevăr un mesaj foarte clar. Eu voi fi subțin și sper că la fel de clar. În primul rând vreau să fie un lucru clar. Eu Sper că SEAE va avea aceeași abordare ca și Comisia în ceea ce privește aplicarea provizorie. Nu ar trebui să existe o astfel de aplicare provizorie fără aprobarea Parlamentului. Sunt complet de acord, nicio problemă. În ceea ce privește Norvegia și agricultura, și probabil ei știu mai mult decât, colegii mei știu mai mult despre pescuit și mai departe, Norvegia a încălcat spiritul acordului cu Uniunea Europeană prin creșterea unilaterală a tarifelor agricole. Deci nicio problemă aici, sunt de acord. Dar care este diferența? Eu nu cred că trebuie să ținem că acest dosar cu privire la uh, mecanismul financiar uh, din SEE. Practic ei ne dau nouă bani, nu ne le dăm noi lor bani și acești bani de la ei sunt destinați unora dintre cele mai săraci sărace regiuni din Europa. Deci nu trebuie să ținem acest dosar static. Sunt de acord pe fond, dar din punct de vedere tactic, cred că, putem da, cred că dăm un semnal greșit. Deci ar trebui să mergem înainte și să aprobăm aceste, fin, uh, aceste uh, contribuții financiare. Mulțumesc, domnule președinte. Artis deja s-a referit la ceea ce dorea să spună colega pe care o reprezintă. ar trebui să vă spun câteva lucruri. Uh, Dreptul la pescuit în arhipelagul Spitsbergen, de fapt dreptul la acces egal la resursele naturale acestui arhipelag, este garantat prin clauza nediscriminatorie din tratatul Svalbard, cunoscut și denumirea de tratatul de la Paris, semnat de toate major- marile țări europene, inclusiv Polonia, Germania, Regatul Unit, Franța și Olanda. De ce menționăm acest lucru acum? Se apropiază în mod preferențial uh, regiuni și resurse de, de pescuit din uh, zona insulelor Svalbard și nu se respectă toate acordurile în acest sens. Sunt sigur că se cunosc datele cu privire la crabul de zăpadă care se, pesc se pescuiește în Svalbard și aceste detalii au fost publicate în decembrie și acea decizie a fost, se bazează pe o recomandare juridică din partea serviciilor juridice ale Comisiei și ale Consiliului după întreaga procedură formală, inclusiv în urma consultărilor publice. Acest nou segment se află deja în regulamentul privind taxele și cotele. Țările interesate au fost autorizate să emită licențe și să pescuiască. Acum însă persoanele interesate, întreprinderi interesate nu pot pescui datorită anumitor piedici. Artis a spus deja că o navă letonă care, în mod legal, conform legii europene, pescuia în zona respectivă și deținea o licență europeană, a fost arestată și proprietarul acei nave a fost amendat cu 200.000 de euro pentru pescuit legal. Absurd. măsurile adoptate de Comisia Europeană și de Consiliu nu sunt puse în aplicare și astfel acțiunea unilaterală a țării terțe este discriminatorie, este negativă. Norvegia a împiedicat o navă să pescuiască în mod legal cu toate documentele necesare. Deci care este poziția SAE pe această temă? Cum putem permite închiderea, încheierea unui acord între Uniunea Europeană și Regatul Norvegiei în aceste condiții și uh, să constatăm că nu se respectă dreptul internațional și dreptul european din partea Norvegiei. Și cred că trebuie să abordăm această problemă. Mulțumesc. Exact, Mr. Benson. Domnul Benson. Mulțumesc, domnule președinte. Comisia a ignorat dorințele acestui Parlament. În 2013 noi am dat o rezoluție prin care dorim ca Comisia să ia măsuri în așa fel încât să abordeze problema creșterii tarifelor norvegiene am vorbit despre o creștere cu 270, 277% în anumite cazuri, 429% în cazul mielului și tot o creștere mare și în cazul carnei de, vit, carnei de vită. Toate aceste lucruri contravin articolului 90 din acordul SEE. Este vorba de niște mișcări unilaterale protecționiste fără negociere. Comisia are mandatul de a negocia în numele Uniunii Europene, însă în mod clar nu țineți cont în mod serios de responsabilitatea noastră. Acordul la care ați ajuns ignoră îngrijorările noastre și practic renunță, predă practic toate pârghile de negociere de care dispune Uniunea Europeană. Dumneavoastră ignorați rolul acestui parlament în politica comercială, după cum uh, este stabilit acest rol în tratate. Dumneavoastră considerați că aprobarea noastră este pur și simplu un aviz fără importanță de care nu trebuie să țineți seama. Dumneavoastră, Comisia, Gardianul Tratatelor, ați tratat Parlamentul European ca un Parlament Mickey Mouse. Eu sunt în politică de mai mult de 20, 25 de ani și niciodată în viața mea nu am constatat un astfel de comportament din partea unei administrații sau din partea unui guvern. Și am câteva întrebări scurte, concrete, la care aș dori să-mi răspundă Comisia. În primul rând, de ce a ignorat Comisia dorințele acestui Parlament? 2. Comisia recunoaște erorile pe care le-a făcut și 3. Ce va face Comisia ca să se asigure că nu se repete un astfel de scandal. Domnul Fielner. Mulțumesc. Surpriza mare nu este că vă cerem să veniți aici să ne explicați de ce, um, ce se întâmplă cu, a, cu punerea aplicare provizorie acestui acord de la Consiliu. În iulie anul trecut, Parlamentul v-a cerut să nu cereți aplicarea provizorie anumitor aspecte din acord înainte de avizul Parlamentului. V-am cerut în mod clar acest lucru pe 5 iulie anul trecut. Deci nu este o surpriză faptul că vă aflați aici ca să ne explicați. Dar, de fapt, sunt mai multe surprize. În primul rând, faptul că ați făcut lucrurile în ciuda cerinței noastre expres și, doi, faptul că a durat atât de mult ca să veniți aici să ne explicați. E luna martie aproape. Și ați așteptat până acum ca să ne răspundeți la această problemă fundamentală. Ambele surprize sunt absolut inacceptabile. Și încă un lucru, practic noi nu suntem mulțumiți de rezultat. După cum a spus și Bent, Norvegia a crescut tarifele agricole în mod unilateral. Și în mod probabil acest lucru contravine literei acordului cu Uniunea Europeană și în mod clar împotriva spiritului acestui acord. Nu puteți citi acordul și să-l interpretați altfel decât așa, că în ideea că creșterea tarifelor contravine. Poate că acest mecanism de contribuție financiară este o metodă legitimă pentru ca ei să își să se scoată din această problemă, prin un fel de mită oficială. Poate că e în regulă, poate că e o problemă, dar noi trebuie să discutăm acest lucru. Eludarea ast unei astfel, unei astfel de dezbateri nu este o idee bună. Nu putem spune că lasă că am rezolvat, am văzut cum stau lucrurile, iată, așa trebuie să mergem înainte. Și după cum a spus și Bent, vă rog Parlamentul aprobat și hai să mergem înainte. Nu se poate așa ceva. Sunt de acord cu domnul Pabrix, dacă statele membre sunt atât de entuziasmate să primească acești bani, atunci ele trebuie să ne ajute să facem ordine în felul în care abordăm problema, pentru că astfel nu mai doresc să se întâmple niciodată, așa cum s-a întâmplat. Mulțumesc foarte mult. Domnule Merten, mesajul cred că este foarte clar. În introducerea mea, eu am fost un pic mai diplomat, iar eurodeputații s-au exprimat mai clar. Încă nu am hotărât dacă vom vota pe, această, pe acest proiect de recomandare. Rămâne de hotărât la întâlnirea coordonatorilor, dar semnalul este foarte clar. Este inacceptabil pentru Parlamentul European să fim tratați astfel. Și în mod clar îi vom trimite doamnei Mogherini o scrisoare, încă o dată, Poate că este util să dăm acest exemplu în ceea ce privește negocierile în cadrul acordului interinstituțional. Puteți răspunde câtorva dintre întrebări sau nu, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Pe acest pachet care s-a negociat, mecanisme, mecanismele financiare și protocol pentru pescuit, bineînțeles, responsabilitatea negocierii mecanismului financiar este a SAE și celelalte subiecte se află în mâinile comisiei, la DG3 și DG Mare. Unul dintre colegii noștri de la DG Mare este prezent. Poate că și el ar putea să ne dea câteva informații cu privire la întrebările care au survenit vis-a-vis -vis de pescuit și toate aceste chestiuni din in zona insular Svalbard. La ora actuală încă se desfășoară negocieri pe agricultură cu Norvegia. De aceea unii dintre colegii noștri de, lege, de la DG Agri nu sunt uh, aici ca să ne vorbească, dar sunt sigur că ei ar fi mai mult decât dispuși să vă ofere informații după negocieri. Există o neînțelegere în ceea ce privește aplicarea provizorie a, acestor acorduri. Am luat notă de comentariile făcute, după cum am spus și în uh, intervenția mea anterioară. Suntem dispuși să continuăm negocierile cu Parlamentul ca să abordăm aceste probleme. Și, de asemenea, colaborarea cu acest, această comisie parlamentară este extrem de importantă și noi dorim să putem continua uh, colaborarea în așa fel încât să avem rezultate cât mai pozitive. Bine, mulțumesc foarte mult. Cu acestea am încheiat punctul 19, dacă nu am după ordinea de zi, și va trebui să discutăm la coordonatori ce urmează să facem în acest dosar. A fost ultimul punct de pe ordinea de zi, înainte de pauza de masă. Ne reîntâlnim la ora 3.